So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi. Știți că de obicei nu îmi place să-i pedepsesc pe cei care sunt uh, punctuali, deci haideți să începem acum. La primul punct de pe ordinea de zi aș dori să vă întreb dacă aveți obiecții legate de ordinea de zi, văd că nu. Deci ordinea de zi este adoptată în forma propusă. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicări ale președinției. Aș dori, în primul rând, să spun bun venit celor uh, patru noi colegi din comisia noastră. Încă nu-l văd uh, în sală pe Victor Negrescu din uh, România și Marcos Crosemple din Spania, din partea grupului politic al socialiștilor. Cred că vor sosi la un moment dat pe parcursul uh, dimineții și spun bun venit și domnului Botoș din România și uh, doamnei Sicarel din Franța. Bine ați venit și așteptăm cu nerăbdare o colaborare constructivă în ceea ce privește interpretarea. Avem interpretarea astăzi în următoarele limbi franceză, germană, italiană, engleză, um, elenă, spaniolă, cehă, lituană, letonă, bulgară, română și croată. Și vă atrag atenția că ședința noastră este transmisă ca de obicei pe internet. Am ajung și la deciziile coordonatorilor din 21 ianuarie 2020. Vă pot spune că deciziile coordonatorilor din data respectivă au fost trimise prin mail tuturor membrilor Comisiei uh, Cult și sunt uh, considerate a fi uh, adoptată pentru că până în data de 24 de ianuarie nu au fost exprimate obiecții vis-a-vis de aceste decizii. Și în încheiere, dacă îmi permiteți, câteva mm, comentarii privind uh, Consiliul European care urmează și uh, cadrul financiar multianual. Și aș dori să spun cu, uh, cu toată claritatea, cifrele prezentate ca o posibilă soluție de compromis au un caracter dramatic și pentru noi cu totul și cu totul inacceptabile. Este ceva absolut inacceptabil această propunere făcută de președinția Consiliului reducerea uh, bugetară la Erasmus Plus, în condițiile în care Parlamentul European a cerut o triplare a acestui buget, încât uh, până la urmă nici nu va mai fi posibil să uh, finanțăm noi inițiative. Universitatea Europeană, Europeană Cover EU și mm, alte programe nu pot fi finanțate în mod adecvat. Așa cum am uh, clarificat ieri cu ocazia unui comunicat de, de presă ieri, pe, dacă nu se va ajunge la o mărire a uh, fondurilor, Parlamentul European va insista asupra eliminării tuturor uh, noilor inițiative din aceste programe oricât de salutare ar fi această inițiativă chiar dacă Cover you este o inițiativă din partea Parlamentului European, dar dacă nu este uh, prevăzută finanțare adecvată, ar fi o nebunie să ne angajăm la desfășurarea acestor uh, programe, pentru că acest lucru ar însemna să tăiem masiv fondurile la alte uh, programe. Este exact uh, con- este exact ceea ce Um, asupra chestiunilor pe care insistă toți politicienii cu ocazia unor discursuri sfărăitoare de duminică. Cât de important ar fi cultura, cât de important este învățământul și așa mai departe și când, cât de important este patrimoniul, identitatea europeană și când vine vorba de a finanța în mod adecvat toate aceste chestiuni, toată lumea Uh, nu se face că plouă, mm, se face trimitere la faptul că există politică agricolă comună, avem noul pact uh, ecologic european și așa mai departe. Deci pentru cultură și pentru învățământ și pentru toate aceste chestiuni nu se mai găsesc bani. Uh, drept urmare, v-aș ruga pe toți să vă implicați, să, vă, să discutați cu cei care sunt vizați de toate aceste reduceri bugetare, pentru că avem nevoie de, toat, de tot sprijinul posibil pentru a exercita presiunea asupra Consiliului și am așteptări și din partea comisiei, care nici ea nu cred că este mulțumită um, cu propunerea um, făcută de Consiliu care este mult sub uh, propunerea făcută de Comisia Europeană. Deci aș dori să-i rog pe toți cei uh, pentru care, uh, pentru, pentru care aspectele culturale sunt importante să se mobilizeze. În ceea ce privește Europa Creativă, nu există cifre concrete, însă putem să ne închipuim uh, Uh, că până la urmă și acest program uh, se va deveni obiectul unor uh, reduceri bugetare. Dacă se va întâmpla acest lucru, așa cum, așa cum se întâmplă și cu reducerile de la programul Erasmus, ar fi din nou o nerespectare a idealului europene, pentru că toți șefii de guvern și de, de stat discută despre importanța culturii și nu pun la dispoziție fondurile necesare și Uh, ne dorim o simplificare a acestui uh, program, ceea ce aduce cu sine până la urmă o presiune uh, suplimentară asupra tuturor acestor programe. Și um, o imposibilitate de a extindere a acestor programe. Toată lumea este de acord că în această situație de criză în care se, a, se află Uniunea Europeană, cultura și învățământul sunt uh, importante, dar uh, președintele Consiliului se pare că nu a învățat nimic. Dacă este să examinăm înde- îndeaproape cifrele uh, prezentate, uh, foarte probabil uh, programul Europa Creativă va uh, resimți o reducere față de bugetul uh, actual, în condițiile în care deja ne confruntăm cu o subfinanțare cronică pentru acest program. Și aș dori să insist din nou uh, Uh, sper că mă pot bizui pe sprijinul dumneavoastră pentru ca comisia noastră să încerce să corecteze prioritățile fals și greșit tra- uh, trasate de uh, președintele Consiliului, uh, domnul Michel, și sper că uh, aceasta nu va fi poziția finală, nu va fi rezultatul final al negocierilor care încep acum, este ceva cu totul și cu totul inacceptabil. Observați că sunt destul de furioasă pentru că mm, și din punctul de vedere al cercetării nu există suficiente fonduri. Toată lumea spune că Europa trebuie să fie un lider în domeniul cercetării și fondurile sunt tăiate. Deci, mm, pur și simplu, tocmai de aceea nu pot să înțeleg Uh, declarațiile uh, făcute de el. Deci, chiar dacă nu suntem uh, noi responsabili direct pentru cercetare, dar universitățile sunt afectate de aceste reduceri bugetare, drept urmare, nu pot să nu mă pronunț față de aceste propuneri. Și acum trecem la celălalt punct, la vot. Avem astăzi semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aspecte sociale și ale ocupării forței de muncă în analiza anuală a creșterii 2020. Am fost raportoare și dacă îmi permiteți câteva cuvinte uh, introductive, aș dori în primul rând să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor cu care am lucrat pe marginea acestui uh, raport. Eu sunt uh, convinsă că am obținut un text foarte bun Și dacă nimeni nu mai are nimic de adăugat, aș trece direct la vot. Are toată lumea uh, cartela de vot și uh, le-ați introdus în sloturile respective? Da, atunci putem începe. Aliniatul 1, amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Ich öffne die Abstimmung. Ich schließe die... Am deschis votul, am uh, închis votul. Se respinge amendamentul 2. Uh, Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că a fost aceeași majoritate, dar aș prefera să verificăm. Am deschis votul. Schließe die Abstimmung. Am închis votul. Ja, abgelehnt. Da, să respingem. Amendamentul de compromis 1 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 5, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 7, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Ich eröffne die Am deschis votul. Ich schließe die Abstimmung. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotriva, abțineri. Majoritatea este puțin diferită, trebuie să verific, uh, verific din nou. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Egalitate de voturi. Amendamentul 46. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 47 nu este supus uh, la vot. 48, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Am ajuns la Uh, amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și uh, vot prin apel nominal acum, votul final, pe marginea întregului uh, proiect de aviz, am deschis votul. Am închis votul. un vot împotrivă, două abțineri, um, se adoptă cu o mare majoritate. Vă mulțumesc. Dann kommen wir zum nächsten Tag. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Un uh, proiect de aviz, orientări pentru bugetul pe 2021. Comisia pentru bugete în decembrie a decis procedura internă bugetară, modificarea acestei proceduri uh, bugetare. Uh, în temeiul noilor norme, comisiile, inclusiv parlamentare, inclusiv Comisia de, de Cultură, vor depune avize prin care să stabilească prioritățile politice pentru uh, bugetul, an, bugetele anuale viitoare. Și aș dori să rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște pentru a putea continua cu ședința. Și văd că se poate. prin această decizie, comisii, eh, comisiile competente pe fond urmează să fie implicate um, mai mult în procedura bugetară și astăzi um, o să discutăm propunerea făcută de raportorul nostru, Romeo Franz, și aș dori să vă spun că datorită calendarului strâns um, cu această nouă procedură, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 21 februarie la orele 12, deci nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă din păcate procedura este una atât de strânsă, această nouă procedură, încât uh, nu am avut altă posibilitate. Deci, da cuvântul raportorului să ne prezinte raportul său. Vă mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi, dragi colegi. Aș dori să vă prezint uh, proiectul meu de aviz uh, în forma sa actuală și amendamentele pe care le-am uh, pregătit uh, pentru raportul Comisiei pentru Bugete și aștept cu nerăbdare discuția care va urma. În contextul uh, propunerii legate de cadrul financiar multianual, care aduce cu sine reduceri masive în domeniul cultural, Comisia pentru Cultură cred că trebuie să își apere cu fermitate poziția. Aceste reduceri sunt cu totul și cu totul inacceptabile. În proiectul meu de aviz, Uh, reliefez importanța programelor în, uh, în domeniul uh, învățământului și culturii. Cerem aici, de fapt, o creștere a fondurilor, a finanțării. Învățământul și cultura își aduc o contribuție foarte importantă pentru a face față unor provocări globale și pentru a face față, de exemplu, schimbărilor climatice. Știți că cererea depășește oferta în uh, programul Erasmus Plus și uh, am reiterat uh, cererea ca fondurile pentru Erasmus Plus în cadrul financiar multianual 2021-2027 să fie triplat. În plus, nu, au, nu este nevoie, nevoie doar de fonduri suplimentare, ci ar trebui să structurăm programul astfel încât să nu se ajungă la blocaje de finanțare pe parcursul primului și celui de-al doilea an de uh, funcționare a acestui program. Domeniul audiovizual, de exemplu, are un rol extrem de important și acest domeniu trebuie să se bucure de o dublare a alocării uh, bugetare și uh, programul relativ nou al Corpului European de Voluntari în, uh, în uh, bugetul pe anul 2021 trebuie să fie aliniat cu propunerea de finanțare uh, făcută de către Comisia Europeană. Doar așa putem răspunde așteptărilor pe care le-am stârnit prin acest program în rândul tinerilor europeni. Programul uh, Europa pentru uh, cetă, um, programul cetățenesc uh, pentru Europa, de asemenea, este foarte important pentru dezvoltarea valorilor europene și pentru participarea uh, cetățenilor la activitățile europene și el trebuie să se bucure de finanțare adecvată. Aș dori să, vă, să mă refer acum la uh, cele mai importante șase puncte din proiectul meu de, de aviz. În primul rând, am atras atenția asupra importanței acestor programe uh, culturale din punctul de vedere al in- incluziunii sociale. În al, în al doilea rând, programele culturale sunt importante mai ales în această etapă de transformare ecologică. Uh, la care asistăm. În al treilea rând, în ceea ce privește uh, proiectele pilot, cer din partea Comisiei uh, Europene o prezentare um, la timp a, uh, a calendarului și un grad mai mare de transparență. În al patrulea rând, siner, sinergiile cu celelalte programe, cum ar fi Orizont 2020 și fondul, fondul social european. Aici am avea nevoie uh, din partea Comisiei de o strategie, o strategie coerentă pentru a putea pune în aplicare și atinge obiectivele pe care le avem. În al cincilea rând, atrag atenția asupra faptului că o repetare a crizei uh, plăților, așa cum s-a întâmplat uh, la sfârșitul anului 2013, trebuie să fie evitată. Beneficiarii acestor programe din, de, din domeniul învățământului și a culturii sunt organizații de mici dimensiuni și persoane individuale și sunt, este vorba tocmai de entități de, care nu își pot permi, permite aceste întârzieri la plăți. Apoi insist asupra uh, importanței programului de media în uh, în contextul susținerii și promovării unei mai bune comunicări a programelor europene în general. Dragi colegi, dragi colegi, um, sper că veți fi de acord cu amendamentele pe care le-am uh, propus eu și aștept cu nerăbdare o dezbatere cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Franț. Dau acum cuvântul în primul rând raportorilor din umbră. Cred că tu o înlocuiești pe Ela. Dar Mm, doamna Farha, domnul Slavakov, domnul Eller, Petra, nu știu cine a cuvântul în numele vostru. Ja, dann setze ich dich auch drauf. Ok, o să te trec pe tine pe listă atunci. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, susțin uh, ceea ce a spus uh, în legătură cu bugetul Erasmus Plus. O Uh, îngrijorare reală. Uh, împărtășesc tot ceea ce a spus dumneavoastră și suntem la dispoziția dumneavoastră în această bătălie care este primordială în ceea ce privește obiectivele noastre cu privire la educația în Europa. Și îi mulțumesc lui Franz pentru uh, munca sa foarte bună ca raportor. Toate aceste preocupări sunt pertinente pentru, pentru a avea un proiect de aviz scurt, reamintește prioritățile bugetare și mai multe aspecte importante, cum ar fi necesitatea uh, de uh, a fi de a ține în vedere aspecte legate de mediu. Pentru ca Comisia să evalueze mai rapid proiectele pilot nu am nicio îndoială în legătură cu faptul că vom susține acest aviz și cele câteva amendamente pe care le vom uh, adăuga își vor găsi locul în logica acestui proiect de aviz. Vă mulțumesc. Laurence Farin, uh, Herr Slabakov. Domnul Slabakov. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Poate vă va surprinde pentru că fac parte din uh, grupul ECR, însă mi se pare un raport foarte bun. Sunt multe lucruri uh, care ne sunt pe plac. Prezentarea colegului nostru. Vreți să vorbesc mai lent? Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Pe scurt, uh, raportul este unul foarte bun și mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă cu raportorul. Ceea ce cred eu că trebuie să fie remediat este că trebuie să triplăm uh, finanțarea pentru Europa Creativă, nu să-l dublăm. Știu că opinia mea este una destul de extremă. Singura problemă este în legătură cu programele din educație, cultură și creativitate, care uh, trebuie să fie și ele integrate în uh, provocările de climatice. Poate este mai degrabă o problemă legată de formulare, dar uh, trebuie să punem mai mult accentul pe faptul că cultura și creativitatea duc la ocupare și la creștere economică trebuie să fie integrate. Un program atât de, sub, de bun ca și Erasmus Plus trebuie să fie extins și nu diminuat după cum se dorește sau chiar uh, să dispară din cauza lipsei finanțării. Trebuie să avem mai multe uh, fonduri, să scriem o scrisoare, să ieșim în stradă, să Trebuie să asigurăm bani pentru cultură și pentru educație. Și toți politicienii sunt uh, responsabili pentru de această, aceste fapte. Primele tăieri se fac întotdeauna de la cultură și educație. Mihaela Soidrova, numele lui Cristian Eller. Za udělení slova, ședu eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul El, raportorul nostru, susține acest aviz și aș dori să mai adaug un lucru. Merge în, același, în aceeași direcție ca și propunerile președintei comisiei. Uh, voi scrie o scrisoare astăzi primului nostru ministru, domnul Babiș, în care îi voi cere să refuze la Consiliul European a președintelui Consiliului, domnul Charles Michel, care implică o uh, scădere considerabilă de fonduri pentru Erasmus Plus și astfel nu răspunde la așteptările din domeniul culturii și educației. Este o uh, activitate care, uh, pe care o voi face eu în legătură cu primul nostru ministru, dar poate vă poate inspira și pe dumneavoastră. Uh, în ceea ce privește raportul, îl susțin. În ceea ce privește Erasmus, acesta este o investiție în tânăra generație, este un program uh, care include pe toți. Nu dorim ca acesta să vină un program exclusiv. Uh, trebuie ca acest program să fie inclusiv pentru tineri care, tinerii care nu au posibilitățile necesare este, bineînțeles, legat de creativitate și de solidaritate. De aceea, propunerea președintelui Consiliului este inacceptabilă pentru noi și poziția colegului nostru e, va fi susținută. Doamna Petra Kamerveld. Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Victor Negrescu, din păcate, a trebuit să se întoarcă în mod urgent în România și mi-a trimis câteva observații din partea sa. Salutăm în mod ex, uh, expres uh, proiectul de aviz al raportorului, care conține, cred că, principalele mm, puncte importante și pentru noi și mai ales în contextul propunerii bugetare uh, actuale la care președintele noastră s-a, referit, s-a referit atât într-un mod atât de critic pe bună dreptate. Trebuie să evităm faptul ca la începutul uh, noului cadru financiar multianual să intervină întârzieri uh, la plățile necesare în aceste programe și poate ar trebui să cerem Comisiei Europene um, un plan de urgență în această situație pentru ca lucrurile să, ca plățile să poată fi efectuate în continuare Uh, la începutul anului viitor, pentru că trebuie să plecăm de la premisa că chiar dacă lucrurile se desfășoară bine, dincolo de cifrele finale, abia în uh, noiembrie vom putea adopta uh, bugetul final, ceea ce este prea târziu pentru orientări generale, deci trebuie să cerem în mod expres de pe acum Comisiei Europene uh, să creeze un uh, plan pentru această situație de urgență, astfel încât atât în domeniul Erasmus, în programul Erasmus Plus, cât și în ceea ce privește Europa creativă, mm, Corpul de Solidaritate European, toate acestea se poate să înceapă uh, la timp, la începutul anului 2021. Și noi uh, susținem o strategie mm, de comunicare mass media mult mai cuprinzătoare din partea Comisiei Europeană, Europene și în rest suntem de acord cu toate propunerile făcute de colegul nostru raportor și poate vom mai pune câteva accente mai ferme când vine vorba de acest plan de urgență, de exemplu, sau când vine vorba de importanța obiectivelor sociale ale Europei care um, se regăsesc în aceste programe, pentru că nu sunt uh, programe cu caracter pur cultural, ci sunt programe care își aduc o contribuție importantă la coeziunea socială din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să mai întreb colegi, uh, colegii dacă, alți colegi dacă doresc să intervină. Oui, bonjour à tous. Bonjour Madame la Présidente et bonjour à, à tous les membres ziua tuturor, bună ziua tuturor celor din această comisie. Sunt puțin tristă că este în acest context, însă aș dori doar să vă spun că puteți conta pe angajamentul meu total uh, față de dumneavoastră. Împărtășesc toate din cele spuse de dumneavoastră. După cuvinte, va trebui să vină o acțiune. Puteți conta pe noi. Am fost în legătură în ultimele zile cu Consiliul Executiv în legătură cu acest buget care este foarte departe de așteptările noastre și dorim o mobilizare și o uh, acțiune solidară din partea executivului francez uh, care să se mobilizeze alături de noi. Svea, bitte. Mulțumesc, domnul Sver. Vă mulțumesc. În calitate de raportor uh, permanent uh, pentru programul Erasmus Plus, mă văd obligat să iau cuvântul. Aș dori să mulțumesc domnului Romeo Franz pentru acest proiect de aviz și pentru părerile exprimate cu care sunt uh, cu totul și cu totul de acord. Cu toții ne-am, cer, ne-am dorit și am susținut o creștere a finanțării, inclusiv uh, președinta comisiei. Uh, și pentru dumneavoastră Erasmus Plus a reprezentat uh, o, o prioritate. Însă după alegeri s-a schimbat, s-a, schimb, s-a schimbat direcția din care bate vântul și nu putem să acceptăm acest lucru. Ne dorim un grad mai mare de inclusivitate și finanțarea tuturor inițiativelor prevăzute. Mă bucură faptul că toți colegii au spus că sunt de acord cu raportorul nostru și că trebuie să cerem uh, mai mulți bani decât uh, propunerea făcută de domnul Michel. Președinte, văd că niciun alt coleg nu mai dorește să ia cuvântul. Mă adresez comisiei. Uh, dorește cineva să intervină din partea comisiei? Da? Vă rog. Iana. Français, Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, eurodeputați. Comisia ia notă și acordă mare atenție pozițiilor față de pozițiile comisiei dumneavoastră legate de tineret, educație și cultură. Și vă mulțumește uh, de susțin, pentru susținerea dumneavoastră pentru programul nostru în acest domeniu de asemenea și pentru apelul la consolidarea bugetului programului Erasmus Plus și Europa Creativă. Împărtășim uh, îngrijorările manifestate legate de lipsa fondurilor suficiente care ar fi necesare pentru ca aceste programe să își atingă obiectivele unei incluziuni mai mari, de o mai mare participare, de susținere pentru persoanele din mediile defavorizate și de asemenea cu obiectivul de a face o realitate din spațiul european al educației. Pentru a dezvolta inițiativa universitățile, în universitățile europene și în unitățile de învățământ superior. De asemenea, pentru a susține artiștii și creatorii europeni unde ar fi ei și pentru a contribui în acest fel la vitalitatea industriilor creative și culturale, precum și necesitățile financiare legate de Corpul de Solidaritate European. În acest spirit am formulat propunerile noastre din mai 2018 pentru un cadru financiar multianual care prevede o creștere de, deja semnificativă pentru programele noastre. În momentul respectiv, în momentul de față, am ajuns o fază crucială în negocierea acestui cadru și uh, vă mulțumim pentru inițiativa de a evita reducerile reale în acest domeniu. Dar suntem sub presiunea timpului și uh, sperăm că se va găsi un acord uh, atât în Consiliu cât și la Parlament în legătură cu totalitatea cadrului financiar, lucru vital pentru a permite celor programelor uh, finanțate din bugetul european să demareze din 1 ianuarie 2021. un cadru financiar multianual actual e, a fost deja întârziat considerabil, întârzieri care au fost uh, nefaste pentru o serie de beneficiari ai programului nostru, printre care și Erasmus și Europa Creativă. Posibilitatea de a se ajunge la o asemenea situație este reală și riscăm să depășim întârzierea cunoscută la începerea cadrului actual. O asemenea întârziere și incertitudinile legate de finanțări, finanțări au foarte multe consecințe negative pentru beneficiarii noștri, tinerii fiind printre cei mai vulnerabili. De aceea, Comisia susține că poziția sa de plecare este echilibrată și uh, care susține cercetarea și cultura. În ceea ce privește programul Erasmus și creditele de plată, luăm notă de îngrijorările și dezideratele exprimate de comisia dumneavoastră pentru a asigura o tranziție fluidă între cele două programe de programare, perioade de programare. Bineînțeles, aceste lucruri depind de rezultatul final al negocierilor bugetare. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că atunci când vine vorba de buget, Comisia este de aceeași părere cu noi. Dacă îmi permiteți uh, să comentez ceva în legătură cu întârzierea acestor programe. Bugetul reprezintă doar o, unul din motivele pentru care lucrurile nu avansează și aș, do- aș dori să știu Um, dacă comisia ar fi dispusă să negocieze, să continue negocierile dacă am rezolvat, de exemplu, chestiunea guvernanței a tuturor acestor uh, programe. Cred că aici um, mingea se află în uh, terenul comisarilor de resort, pentru că Parlamentul nu dorește să renunțe la prerogativa uh, pe care o are de a se pronunța în calitate de uh, colegiuitor este o prerogativă la care nu putem renunța, este și interesul cetățenilor europeni, pentru că Parlamentul European este instituția democratică aleasă și avem responsabilități și obligații în fața cetățenilor europeni din acest punct de vedere. Mulțumesc! Și nu știu Cred că putem uh, face o scurtă pauză. Also, ich würde dann, äh, uh... Aș propune să suspendăm uh, ședința până când uh, sosesc reprezentanții Fundației Analind. Să ne revedem la 10 fără 10 minute. Sau să ne revedem la 9.45 și atunci avem mai mult timp la dispoziție și când va sosi doamna comisar. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte alle wieder Platz zu nehmen. Stimați colegi, vă rog ocupați loc. Din păcate am avut o ușoară întârziere datorită faptului că am, avut o coadă foarte mare de vizitatori la intrare. Um, invitații noștri nu au reușit să intre în clădirea Parlamentului astăzi Mă bucur că au ajuns aici reprezentante, reprezentanții um, Fundației Erami. Este o fundație internațională care se ocupă cu dialogul intercultural și uh, societatea civilă. O avem alături de noi pe doamna Sabina Saudi, um, pe doamna Medina Manmeraio din Portugalie, domnul Adouahat Smapur din Morocu, Maroc și doamna Caterina Vesnieva din Portugalia și domnul Xavier Cacer din Franța. Avem 15 uh, minute pentru prezentarea proiectului și după aceea membrii vă vor putea pune întrebări pentru a avea mai, afla mai multe despre proiectul dumneavoastră. Nu știu cine va Cine va începe? Aveți cuvântul. Bună ziua, sunt Sabina Saudiv, uh, gestionar de parteneriate în, la fundația noastră. ERAM este cea mai mare fundație a organizațiilor din societatea civilă uh, implicată în dialogul intercultural în regiunea Mediterane. Avem un rol strategic în uh, dialogul cu tinerii și coordonăm uh, programul uh, Tinere Voci și Mediteraneene, Erasmus Plus, uh, programul Tinere Voci Mediteraneene este un program care are scopul de a dezvolta aptitudini pentru crearea dezbaterii în, în jurul uh, zonei mediterane și uh, susține capacitatea tinerilor de a se exprima. Fundația Analind uh, contribuie și la facilitarea mobilității societății civile printr-o serie de programe, prin uh, propuneri de mobilitate și uh, schimburi virtuale Erasmus+. Plus. De aceea, Fundația Erami și Fundația Analind susține programul uh, de interculturalitate mm, pe care l-au dezvoltat colegii noștri din Portugalia. Uh, subliniez și evenimentul care va urma, uh, al patru forum mediteranean, în cadrul președinției croate a Consiliului Uniunii Europene, care va avea loc în Sibenici din, de la 2 până în 5 aprilie 2020. Acest forum va reuni reprezentanți din 24 state membre ale cooperării mediteranene, inclusiv uh, membri ai societății civile, agenții ale donatorilor și alte agenții um, punând accentul pe promovarea posibilităților de promovare a dialogului. Vom avea și un eveniment la Bruxelles în legătură cu tinerile voci mediteranene în iunie 2020 și Abdelwahed, dacă vrei să ne spui despre acest proiect. Doamnelor și domnilor deputați, este o onoare să vă prezint acest proiect pe care l-am numit Erasmus al asociațiilor, mobilitate, interculturalitate. Am propus ca acronim ERAMI, cunoașterea cel, celuilalt, este un proiect care are ca obiectiv general să permită și să faciliteze schimburile și mobilitatea între actori, să permită de asemenea și o mobilitate verticală între nord și sud și de asemenea orizontală între statele țările din Sud. Acesta este punctul uh, forte al acestui proiect. Dau cuvântul uh, doamnei profesor Fatima pentru a vorbi despre articularea acestui proiect și după aceea voi continua după aceea. Vă mulțumesc, bună ziua tuturor. Eu reprezint aici uh, societatea civilă din Portugalia. Avem acest proiect cu Fundația Analind al, pentru mobilitate între nord și sud. Originalitatea acestui proiect este că acoperă spațiul uh, din nordul și sudul Mediteranei și prezintă o dimensiune dublă, universități, mediu și uh, aspecte socioeconomice. Deci, dimensiunea universitară uh, are o abordare interculturală, incubatoare de întreprinderi, dezvoltare durabilă, antreprenoriat și abordarea legată de societate este foarte importantă pentru noi, care poate să fie chiar mai importantă decât abordarea universitară care pune accentul pe colectivitățile teritoriale, societatea civilă, consiliile locale, regionale, asociațiile, cooperativele, cluburile sportive. Avem ca parteneri deja asociații culturale și sportive, ceea ce este foarte important. Și uh, lucrăm pentru o dezvoltare participativă și inclusivă în special pentru tinerii care nu au o diplomă eh, de studii, mobilitate sud-nord și sud-sud. Închei cu educația non-formală, prin cultură, sport, artizanat și noi meserii. Acestea ar fi cuvintele cheie ale acestui proiect. Îi dau cuvântul acum partenerului meu. Eu mă voi limita la cele Există trei axe, însă mă voi limita pe axa artizanat. Mă înscriu în cadrul unui proiect uh, național din Maroc care are ca obiectiv reabilitarea sectorului uh, ca vector de dezvoltare economică și socială, artizanatul, așadar, dez- să se dezvolte administrarea dezvoltării care stabilește orientări strategice, să încurajeze supravegherea și încadrarea. Au fost uh, reluate mai multe aspecte, comercializarea, faptul că integrăm aceste spații de comercializare în spațiile turistice, promovarea la târguri uh, sau prin uh, diverse suporturi, formarea, ceea ce înseamnă reforma sistemului de formare cu partenerii noștri, Există partea legată de îmbunătățire a condițiilor de viață a artizanilor și de muncă, igienă, securitate, ajutor, ajutor pentru finanțare, acoperire socială și după aceea inovațiile și cercetarea în parteneriat cu uh, universitățile. Vă voi da un exemplu concret uh, care a fost introdus în Maroc, uh, în Casa Artizanului, Dar Sana, un spațiu uh, în special mono uh, activitate care se uh, referă la ces- ceserea covoarelor răspunde normelor de igienă și de securitate și pune la dispoziția grupurilor de uh, femei artizane rurale un uh, dispozitiv de producție. Această schemă uh, este o rețea națională, acoperă în toate regiunile Marocului cu o capacitate de primire de aproape 14.000 de locuri, uh, cu o formare mm, practică și teoretică. Acoperă atât mobilitatea nord-sud cât și sud-sud. ne bazăm pe experiența de parteneriat uh, destul de dezvoltată pe plan universitar cu partenerii noștri din Maghreb, dar și din Spania, Franța, Portugalia și așa mai departe. O serie de asociații și instituții care lucrează în domeniul social cu dezvoltarea socială de asemenea și parteneri socioeconomici. Mă gândesc, de exemplu, la OCP, dar în Algeria și Tunisia și, de asemenea, în Portugalia. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, dear members of the committee. Stimați membrii acestei comisii, stimați colegi, Mă numesc Caterina Neft, am 24 de ani, vin din Portugalia și mereu mă definesc ca fiind european. Până acum, uh, experiențele cele mai uh, uh, definitorii ale vieții mele îmi permit să spun că sunt acum și mediteraneană. Am participat la seminar privind leadership-ul de anul trecut în Malta. Acolo am întâlnit pe prietenul meu bun, Samir, și pe restul familiei mele mediteranene. Programul acesta le oferă tinerilor de pe ambele maluri ale Mediteranei cu competențe de dezbatere și de mm, advocacy și mm, să îi ajută să-i folosească atunci când vorbesc cu factori de decizie și cu presa și cu alte părți interesate în cadrul dialogului intercultural. A fost o săptămână foarte interesantă în care am învățat multe și uh, a sfârșit cu reuniunea ministerială 5 plus 5, în care am avut uh, posibilitatea de a vorbi cu lideri reali cu privire la posibilitatea includerii tineretului în uh, luarea de decizii și în încurajarea unei identități uh, mediteraneene. După reuniune m-a invitat domnul August Santos Silva, ministrul de externe din Portugalia, să iau parte la forumul 5 plus 5 al societății civile și la summitul celor două maluri. Dar e un lucru care mi-a rămas în minte în tot acest proces. Indiferent cât vorbeam despre viitor și despre tineri, nu erau foarte multe glasuri care să se audă pe parcursul procesului. Tocmai de aceea consider că încurajarea participării și mobilității tineretului reprezintă un lucru foarte important. Ca o notă personală pot spune că mobilitatea m-a transformat în persoana care sunt astăzi și în uh, europeanul care sunt astăzi. Am fost implicat în mai multe proiecte de mobilitate, schimburi de studiu, cursuri de formare și chiar pot să spun că acest lucru m-a ajutat să cresc și prin programul Erasmus, și personal și social și mi-aș dori ca alții să aibă aceleași oportunități pe care le-am avut și eu. De aceea, Proiectul acesta, Erasmusul asociațiilor, este așa de important pentru că este inclusiv și pentru că tineri din medii dezavantajate sau rurale beneficiază și ei de pe urma acestei mobilități a tineretului. Dacă vrem să le dăm tinerilor capacități încât să se transforme în uh, factorii de decizie de mâine, trebuie să le arătăm și să le permitem să fie cei care conturează politicile în prezent. Așa că vă rugăm să ne ajutați să transformăm acest vis în realitate. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru ocazia pe care mi a dați de a vorbi aici. Vreau să-mi uh, împărtășesc uh, experiența. Am 32 de ani, mă numesc uh, Samir Akasham și um, am fugit din Algeria în 1995 ca să scap de terorism. I-am pierdut dragostea vieții mele și vă dați seama cât de greu era pentru un băiat de 7 ani dar um, mai târziu, mă rog, ne-am regăsit pe Facebook, dar asta e altă poveste. Um, în Franța m-am adaptat foarte bine, am citit foarte multe cărți și am învățat cât am putut, însă am avut o problemă în liceu. Mi-am dat seama că uh, sunt mai mulți uh, agresori și că, mm, de fapt, uh, cartierul meu nu era deloc divers. Eram musulman, majoritatea și arab și n-am avut un prieten evreu până mult mai târziu. Am fost la universitate timp de patru ani, în fiecare am studiat alt materie până m-am hotărât până la urmă să renunț la universitate pentru că nu prea am găseam lor acolo. Să spun că Uh, reacția părinților mei a fost uh, pe măsură și au sacrificat uh, foarte multe resurse pentru a mă aduce acolo și pentru ei reprezenta singura cale. Apoi am, am petrecut șase luni într-un joc online numit Second Life, unde am învățat să învăț engleză și după aceea m-am gândit ce să fac cu viața mea. Am găsit serviciul de voluntariat european, am fost acolo șapte luni, nu aveam calificări deosebite, însă îmi plăcea să fac um, poze și videoclipuri. Acolo am primit găsit un aparat um, și un birou și am putut să experimentez. Am organizat um, o dezbatere cu privire la acta și am invitat trei partide politice și um, um, mișcarea Occupy. Am transmis uh, în direct pe internet și astăzi sunt mândru, mândru să vă spun că am organizat o dezbatere în Suedia, în suedeză, fără să înțeleg un cuvânt din ce se spunea. Când m-am întors în Franța, am, am implicat mai mult în Erasmus Plus, am călătorit în Europa ca să mă formez în partea de uh, leadership și de alfabetizare media. Am găsit apoi în lumea amară o, o serie de organizații despre uh, viața în comun în uh, zona Mediteranei. Vă spuneam că înainte n-am văzut un prieten uh, evreu. Am, uh, am fost invitat uh, și la um, și la um, uh, biserică. Am, mă gândeam chiar că mi-am uitat uh, uh, accesoriile evreiești și uh, mi s-a părut că m-am acomodat foarte bine. M-am întâlnit de asemenea cu oameni care călătoriseră în întreaga lume pentru a documenta inițiative asemănătoare. A fost o experiență care mi-a schimbat viața pentru că mi-am putut extinde și mentalitatea și competențele astfel încât să trăiesc mai bine. Astfel, prin um, Fundația Nalind, m-am reconectat cu rădăcinile mele arabe și m-am implicat în uh, activitatea referitoare la ODD. Până acum, uh, toate mm, proiectele acestea care mi-au schimbat viața au fost sprijinite de către Uniunea Europeană, așa că vreau să vă exprim o mare recunoștință. Mulțumesc! Yeah, thank you very much uh, for this very interesting... Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă a activității dumneavoastră și pentru aceste mm, Uh, mărturii cu privire la ce face fundația. E foarte interesant să vezi cum participă oamenii uh, la aceste programe și ce povestesc după aceea, ce experiență reprezintă pentru ei. Încă o dată vă mulțumim și dau acum membrilor uh, cuvântul pentru întrebări. Mihaela Șodrova. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări și pentru mărturii, pentru că tocmai de aceea dorim să susținem programul Erasmus și să sporim bugetul. De aceea dorim uh, ca programul să fie mai amplu, mai extins, mai mulți oameni să poată participa, mai mulți tineri. Am uh, niște întrebări, poate n-am notat eu bine. Din prezentarea dumneavoastră reiese că e un proiect foarte mare. Care este bugetul, pe câți ani și câți participanți uh, include? Mi se pare că are un aspect multilateral, e un proiect de proporții. Ca să înțeleg eu mai bine, care este bugetul și câți participanți aveți? Mulțumesc mult! Dați-mi voie să reunesc mai multe întrebări, după aceea puteți să dați un răspuns uh, grupat. Petra Camerevert. Ja, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui proiect uh, extrem de interesant, <coughs> care este dedicat uh, interconectării statelor riverane Mării Mediterane și îmi place foarte mult faptul că se pune accentul nu doar pe învățământul um, academic, dar și pe domeniul um, neacademic, cum ar fi meșteșugurile, cum ar fi meșteșugurile tradiționale, de exemplu. Am anumite probleme și dificultăți cu numele acestui proiect. Eu am întotdeauna dificultăți când vine vorba de folosirea numelui Erasmus uh, cu un caracter uh, inflaționar uh, și nimeni nu mai înțelege despre ce este vorba. Erasmus este marele program de mobilitate al Uniunii Europene. Și știu că și noi uh, avem această tendință, o tendință care Ehm, poate fi observată și la Comisia Europeană. Un program Erasmus pentru întreprinderi, de exemplu, un program Erasmus pentru artiști, astfel încât, până la urmă, nimeni nu mai știe despre ce este vorba. Este vorba de adevăratul program Erasmus sau este vorba de un nou program Erasmus? Deci, eu am o problemă cu înmulțirea um, folosirii acestui uh, concept. Desigur, este, pot să înțeleg intențiile din spatele folosirii acestui concept, însă dacă este folosit prea mult, cred că își pierde puțin din importanță. Cam aceasta, este, cam aceasta ar fi uh, problema mea și în rest aș dori să vă întreb să uh, insist și, și să revin și eu asupra chestiunii privind finanțarea metită de doamna Șoidrova. Mm, Mulțumesc. Mă bucur foarte mult să vă avem aici din mai multe motive. Ca vicepreședinte a Comisiei pentru Cultură și în cadrul adunării parlamentare pentru Mediterane, am dorit tocmai să se construiască un Erasmus în toate statele din sudul Mediteranei, unul puternic, așa cum se face în Maroc, o agenție adevărată și uh, să se dezvolte dincolo de cadrul universitar, să se meargă mai departe și societatea civilă să beneficieze de pe urma acestuia. Acum, uh, nu vă văd numele, am trecut de 40 de ani, e mai complicat și am uitat. Vreau să vă întreb cu privire la bogăția pe care o poate aduce interculturalitatea. Și eu sunt rezultatul unei astfel de situații. Sunt născută în Franța și am beneficiat de educația de acolo, dar am și uh, moștenirea algeriană, pentru că părinții mei sunt uh, algerieni, Uh, și beneficiez de acest amestec și cred că este foarte important să beneficiem de pe urma bogăților din, din jurul Mediteranei, ale statelor de acolo și sunt uh, foarte dornică să colaborăm cu dumneavoastră în, cazul, în cadrul uh, Erasmus, sunt raportor din umbră pentru grupul meu și în calitate de vicepreședinte a Comisiei cu să ne implicăm și în cadrul Euromed. Sper să lucrăm în jurul acestor uh, cadre și vă mulțumesc pentru proiectul acesta bun. Doamna Faron, după, după care o să avem o rundă de răspunsuri. Mulțumesc pentru că ne-ați prezentat proiectul acesta foarte frumos. Aveam o întrebare care se referă foarte mult la cea adresată anterior. Uh, cu privire la nivelul de mobilitate, pentru că Erasmus Plus, până la urmă, e un program de mobilitate. Aveți un program foarte interesant cu privire la artizanat, mi-am notat, însă n-am văzut unde apărea dimensiunea aceasta de mobilitate. Aș dori să aflu mai multe în acest sens și ați mai vorbit despre educație privind dezvoltarea durabilă prin program. Tocmai discutăm acest subiect, educație și dezvoltare durabilă, Așa că aș vrea să știu care este experiența dumneavoastră, cum desfășurați astfel de proiecte în cadrul programelor dumneavoastră. Mulțumesc! Nu știu cine dorește să înceapă cu răspunsurile. Aș începe, în primul rând, prin a mulțumi pentru întrebări. În ceea ce privește bugetul, avem cam 100 de situații de mobilitate pe an și din nord în sud și din sud în nord, dar și pe plan orizontal. Fișa financiară, care e indicativă, ne va permite să multiplicăm numărul de deplasări cu 100 pe an și în felul acesta am putea să completăm aceste câmpuri și să gestionăm această mobilitate. Sigur, cu implicarea partenerilor și din sud și din nord și a partenerilor socioeconomici, asociații și din colectivitățile teritoriale. În uh, ce concerne la deuxième question. Referitor la cea de-a doua întrebare, mobilitatea se referă și la absolvenți de studii superioare și cei care nu sunt uh, absolvenți. Erasmus e un termen foarte consacrat, de acela am folosit, toată lumea știe despre ce e vorba, dar nu este Erasmusul pe care știe toată lumea sau Erasmus Plus și care reprezintă deja un factor de uniune între tinerii europeni, studenții. E un program de mobilitate mai amplu decât mobilitatea din cadrul Erasmus, pentru că se referă la un public diferit. Nu doar studenții. E vorba mai ales de persoane care nu au avut acces la studii superioare. Dacă îmi permiteți să intervin, aș dori să fac o clarificare. Erasmus, programul Erasmus Plus nu este programul Erasmus. Erasmus a fost un program dedicat doar studenților. În Erasmus Plus este vorba și de ucenici, de um, profesori, de elevi, deci nu doar studenți. În programul Erasmus Plus um, pot participa și cei care au o urmează un învățământ profesional, de exemplu. Euh, Aș dori și eu să mă refer la câteva dintre punctele pe care le-ați menționat. Bineînțeles, vom insista pe mobilitate și interculturalitate, iar originalitatea proiectului este tocmai că insistăm foarte mult pe domeniul cultural, pe artizanat și pe sport, Bineînțeles, e o noutate, merge dincolo de Erasmus Plus și de proiectele europene actuale. Sigur că aș fi foarte încântată să intrăm în contact cu dumneavoastră, să vedem cum am putea să dezvoltăm proiectul acesta în ceea ce privește finanțele. Acest proiect beneficiază de la bun început um, de sprijinul mai multor state membre și avem și fonduri private specializate în mobilitate, de acolo primim sprijin financiar, deci sperăm să demarăm proiectul um, astfel încât să identificăm tinerii până la finele anului. Fundația Analint include 42 de state și include cam 4 sau 5.000 de asociații și prin acestea putem să identificăm și să dezvoltăm proiecte cu aceste asociații. Aș dori să revin la legătura între educație și dezvoltarea durabilă. Fundația Nalind lucrează din ce în ce mai mult, mai ales prin uh, raportul său de tendințe interculturale, interculturale cu privire la acest aspect al legăturii între partea culturală și partea de dezvoltare durabilă. Lucrăm cu tinerii cu privire la ODD-uri, Samir a menționat acest lucru. Lucrăm așadar uh, intens cu tinerii aceștia ca să legăm și mai strâns aceste două aspecte și mi-ar plăcea foarte mult să dezvoltăm în alt context acest subiect cu dumneavoastră. Referitor la artizanat, de fapt, Doamna vicepreședinte ne punea o întrebare, dar a plecat din sală. Această mobilitate, această deschidere um, cu privire la doar mediul universitar nu se aplică. Noi avem o deschidere către lumea asociațiilor, către actorii socioeconomici și către colectivitățile teritoriale. Uh, avem această deschidere pentru că știm cât de important este să implicăm acest fel de parteneri în proiectele noastre. Cât despre artizanat și mobilitatea, cum să explicăm? Mai ales uh, mobilitatea nord-sud. Dacă mă refer la uh, Maroc doar uh, avem o reputație foarte bine pentru cesătorie, pentru artizanat și uh, sunt uh, mai multe locații, mai multe instituții unde se pot face formări. Acestea se regăsesc în toate regiunile din Maroc. E un avantaj și la partea de meserii, dar și la partea de deschidere către ceilalți, cunoașterea celorlalți și toleranța pe care ne-o dorim cu toții. Aș avea o adăugire cu privire la această mobilitate sud-sud. Am două exemple din cadrul cercetării programul uh, PAC Maghreb, în care s-au reunit um, um, laboratoare franceze și magrebine, a funcționat foarte bine pentru că, dincolo de mobilitatea nord-sud sau sud-nord, să se facă și o mobilitate sud-sud și avem acolo rețele de cercetători tineri, mulți dintre care um, sunt și în mediul universitar, care lucrează între ei, dincolo de frontierele uh, naționale și mai avem colegiul doctoral Magrebin, o altă experiență care a reunit 27 de doctoranți selecționați din Maroc, Algeria, Tunisia, și care numește și experți francezi, belgieni, pe lângă cei din cele trei state și de-a lungul mai multor ani au um, constituit o rețea de cercetători care ar putea să fie operațională și în anii viitori. Asta vreau să adaug. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Uh. Mulțumesc, Petra Cama Evat. doream să spun cu toată claritatea. Mi se pare că este un proiect extraordinar, însă pe mine m-a deranjat puțin numele, pentru că am această temeră. Dacă se folosește prea mult uh, numele Erasmus, um, diluăm importanța programului inițial Erasmus, pentru că aici este vorba de cu totul și cu totul altceva. Este un lucru foarte bun, este un proiect extraordinar, însă este ceva cu totul și cu totul diferit față de programul Erasmus uh, de aici din Europa. Äh, erwarten Sie Geld von der Europäischen Union? Și am și o întrebare suplimentară. Așteptați finanțare din partea Uniunii Europene? Doriți să inițiați uh, acest program, să transformați într-un proiect pilot sau considerați că uh, vă descurcați cu partenerii pe care îi aveți, uh, colaborarea doar cu fundația respectivă? Doamna președinte, aș avea și o întrebare suplimentară. Până la urmă, programul nostru Erasmus, dincolo de partea Erasmus uh, Mundus, este limitat la țările, particip, uh, țările participante. Activitatea dumneavoastră este, merge în aceeași direcție, însă vă axați foarte mult pe uh, Uh, parteneriatul sudic în uh, zona Mării Mediterane. Deci, din acest punct de vedere, este vorba de o completare a programului, euro- a uh, programului european. Și întrebarea mea este similară cu cea a Petrei Camere Verde. Și v-a mai fost adresată această întrebare. Cum arată structura uh, de finanțare a acestei uh, fundații și ce așteptați din partea Uniunii Europeană? Cum se finanțează această fundație? Sunt sigur că dispuneți de fondurile fundației, dar cum ați reușit să uh, finanțați până acum proiectele și care sunt așteptările pe care le aveți uh, din partea noastră când vine vorba de sprijin? Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, sperăm să lansăm, de ce nu, și să discutăm cu domnul vicepreședinte Iembu cum să dezvoltăm uh, proiectul acesta cu sprijinul Uniunii Europene, mai ales uh, printr-un proiect pilot. Pentru activitățile noastre, în general, dispunem de un uh, sprijin financiar din partea Comisiei Europene, cam în proporție de 70% și de la statele membre de asemenea, pentru proiectul acesta anume Deocamdată beneficiem de sprijin, așa cum a spus-o și Abdel Wahed, din partea unor actori privați și deocamdată mergem mai departe cu acest sprijin privat, dar cu speranța, într-adevăr, să putem să ne bazăm politic pe Parlament, pe Uniunea Europeană în general, astfel încât să lansăm proiectul ăsta sub forma unui proiect pilot. Vă mulțumesc. Mai există alte întrebări? Doamna Anderson. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui program. Trebuie să recunosc că nu, nu am înțeles care este orientarea uh, programului uh, dumneavoastră și aș avea o întrebare foarte pe scurt. Tocmai ați spus că Comisia Europeană are o contribuție de 70%, de 70% din cât, uh, care sunt mijloacele care, pe care le aveți la dispoziție. Și aș dori să mai insist asupra unui punct. Ați spus că în uh, Maroc ar exista o instituție cu mm, activă în domeniul uh, învățământului care sunt, uh, care sunt perspectivele de angajare a celor care uh, participă la programul de pregătire profesională de acolo? Deci câți dintre cei care participă la programul respectiv au o șansă adevărată pe piața muncii și se pot uh, descurca singuri apoi. Mulțumesc! Vă rog. Vă mulțumesc. Când spuneam 70%, spuneau de finanțarea fundației. Fundația Nalind. Aceasta este sprijinită în măsură de 70% de către Uniunea Europeană și cred că colegul meu poate să răspundă mai specific la întrebarea cu privire la artizanat. Vă mulțumesc, uh, doamnă eurodeputat. Cu privire la scop, de exemplu, această casă artizanului reprezintă o instituție unde s-ar putea regăsi tineri și din nord și din sud pentru a face o formare sau o completare a unei formări. Deocamdată sunt uh, instituții care se limitează doar la tinerii marocani, artizani, mai ales cei care vin în zone, care locuiesc în zone îndepărtate sau în situații un pic defavorizate, dar uh, acestea ar putea să aibă o deschidere către stagiari, tineri um, europeni, algerieni sau tunisieni pentru a face uh, formare. În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, aici e un exemplu dintre mai multe, pentru că v-am povestit că sunt trei axe, artizanat, cultură și sport. Vom lucra pe toate aceste axe și artizanatul nu reprezintă decât un exemplu. Am identificat de asemenea structuri culturale și sportive care și ele ar putea să primească tineri din nord și din sud. Sper să fi răspuns uh, corespunzător la întrebarea dumneavoastră. Ich würde an der Stelle gern dacă îmi permiteți, eu aș mai adresa o întrebare comisiei. Fondurile care se îndreaptă înspre această fundație provin de la Serviciul European de Acțiune Externă, sunt uh, fonduri de, uh, din asistența pentru dezvoltare, deci de unde provin cei 70%, de exemplu, și poate Comisia ne poate da informații în acest sens. Thank you, President. Vă mulțumesc, doamna președinta. Trebuie să recunosc că nu știu, dar mă pot informa știu că nu, nu provin fonduri de la DGEAC. Cred că este vorba de fonduri externe. Sau poate cineva de la Fundația Analind uh, știe exact de unde provin aceste fonduri. fonduri. Da, am avea și noi uh, nevoie de sprijin uh, din partea dumneavoastră. Ar fi foarte util pentru noi. da, sunt fonduri de la asistența pentru dezvoltare, de la acțiunile externe, cred, deci fondurile prevăzute pentru cooperarea cu um, statele din afara Uniunii Europene, deci nu din programul Erasmus. În Comisia pentru Cultură, în trecut, am insistat în mod repetat pentru ca și în domeniul politicilor externe să se pună un accent mai mare pe cultură, pe pregătirea profesion- profesională, pe învățământ pentru a îmbunătăți aceste condiții de învățământ în țările respective, astfel încât tinerii să aibă mai bună perspectivă de viitor, este unul din obiectivele politicii, politicii externe și uh, asistenței oficiale pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Deci, tocmai uh, în acest sens este uh, activă Fundația Analind și în uh, statele din uh, nordul uh, continentului african, permițând dezvoltarea acestui dialog intercultural și mi se pare foarte bine să vedem um, ce uh, este posibil și în domeniul învățământului, educației și în domeniul cultural, um, pornind de la o finanțare um, care care nu provine din domeniul cultural, din, de la programul Erasmus, ci din acțiunile externe. Dacă nu mai dorește nimeni altcineva să ia contul, aș dori să mulțumesc reprezentanților uh, Fundației Lind. Vă, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat uh, proiectele minunate de care vă ocupați și sper că și în uh, alte domenii putem îmbunătăți Uh, situația tinerilor pentru a asista până la urmă la o evoluție pozitivă uh, pe termen lung. Mulțumesc! Am ajuns la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem un program foarte strâns astăzi, din punctul de vedere al audierilor și discuțiilor pe care le-am prevăzut. Avem acum o um, discuție purtată împreună cu Forumul uh, Tinerilor Europeni în ceea ce privește um, capitala tineretului european. Am am decis să continuăm uh, dialogul din noiembrie anul uh, trecut și din partea Forumului uh, Tinerilor Europeni îi spun al bun venit alături de noi domnului François Bal- uh, Balat și doamnei Rita Saite, sper că v-am pronunțat bine uh, numele, um, responsabilă pentru capitala tineretului european. În noiembrie, Uh, ni s-a atras uh, atenția asupra uh, titlului acestui proiect și după aceea în numele coordonatorilor de la Comisia de Cultură, doamna Camerevert a fost numită reprezentant din partea noastră în jurul care va numi, va alege uh, această capitală uh, pe anul 2023 și tocmai de aceea i-am invitat pe reprezentanții acestui forum să ne prezintă părerea lor uh, pentru a discuta, să vedem cum poate uh, sprijini și Comisia pentru Cultura Parlamentului European. Vă dau cuvântul pentru o scurtă prezentare de maxim 10 minute, după care o să avem o rundă de uh, întrebări și răspunsuri. Nu știu cine începe. Domnul Balat. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc și comisiei dumneavoastră pentru că ne-a invitat astăzi, pentru că ne dați din nou uh, ocazia să discutăm, să construim ceva împreună. Astăzi putem discuta despre unul din principalele proiecte ale Forumului uh, Tineretului European. Știți că există un index privind uh, progresul înregistrat de tineri, de exemplu, și uh, Sper că pe 29 și 30 mai veți participa la evenimentul organizat de noi. Astăzi, împreună cu colega mea Rita, vă vom prezenta mai în detaliu um, Capitala Tineretului European. E o, o inițiativă care de mai mult de 10 ani dă posibilitatea mii de tineri să se active în uh, comunitățile lor, în uh, um, cartierele în care trăiesc peste tot în Europa. Um, capitala tineretului european este un titlu pe care poate îl asociați și cu alte tipuri de, de capitale, de exemplu, capitala culturală și așa mai departe. Acest titlu este un titlu uh, inventat de tineri pentru, pentru tineri. Este un titlu în care tinerii lucrează împreună cu autoritățile locale pentru a vedea uh, ce cum poate fi însoțită călătoria tinerilor în orașul respectiv. Acest titlu este folosit de forumul nostru deja de, de mai mult de 10 ani. În 2023 cred că va fi cel de-al 14-lea oraș care va obține acest titlu și invităm Comisia Cult să participe la această, la această inițiativă. Noi uh, gestionăm uh, procesul de selectare a orașelor, organizăm juriul, uh, convocăm un grup de experți care însoțesc întregul uh, proiect de um, alegere a acestui uh, a orașului respectiv și uh, definim împreună cu organizațiile de tineret de la fața locului criteriile care ar trebui să fie mm, respectate pentru obținerea acestui titlu. Care sunt obiectivele? Participarea, în primul rând, participarea tinerilor, astfel încât ei să participe la procesele decizionale din orașele lor, crearea unui spațiu mai mare pentru societatea civilă în uh, orașele respective. Drepturile sunt importante, libertatea de asociere, de exprimare și crearea unei legături între nivelul local și cel uh, și dimensiunea europeană. Titlul uh, merge dincolo de politicile normale dedicate tinerilor. Ne dorim să ajungem la o adevărată implicare activă a tinerilor în orașele respective. De la începutul Uh, vehiculării acestui titlu. Mai mult de 130 de orașe și-au depus uh, candidatura încercând să obțină acest titlu. Este o chestiune foarte impresionantă. Um, doar câteva orașe au obținut acest titlu, dar toate cele care au participat la această competiție au avut ceva de câștigat, chiar dacă le-a fost decernat sau nu titlul respectiv. Um, lucrurile s-au schimbat în uh, orașele respective, ceea ce este o realizare uh, impresionantă. Cred că ați primit cu toții un uh, studiu foarte interesant care participă, care prezintă diferite povești de succes. există mai mult, există 8000 de inițiative, de evenimente organizate în toate aceste orașe europene. Sunt uh, lucruri care au dus cu sine o adevărată schimbare și vă prezentăm diferite mărturii din partea tinerilor, din partea tinerilor voluntari și am primit uh, aceste răspunsuri uh, din partea tinerilor uh, care chiar au considerat că lucrurile s-au schimbat în orașele lor din punctul de vedere al modului în care au discutat cu autoritățile locale, cu dif- diferite alte instituții locale și așa mai departe. Acest proiect a permis uh, o participare activă a tinerilor uh, în orașe. Um, mm, nu există un model unic al uh, a unei capitale europene a tineretului, dar toate gravitează în jurul acestei idei ca tinerii să se implice, ca tinerii să poată să participe la luarea deciziilor relevante pentru viitorul orașelor respective. În Comisia pentru Cultură nu putem uita de voluntari. Mai mult de 10.000 de voluntari pe parcursul acestor ani au participat la aceste proiecte. Este impresionant să vezi câtă energie, câtă abnegație, dedicație acești voluntari au adus în uh, desfășurarea acestor programe interesante și o chestiune și mai importantă se referă la uh, Uh, legătura puternică creată între identitatea locală, cea națională și cea uh, europeană. Este promovată diversitatea și uh, includerea. Este un exemplu, de exemplu, din uh, Cluj-Napoca, unde ne-am asigurat că există o strânsă legătură și cu țările vecine, cum ar fi Ungaria, și s-a creat un model de cooperare cu, uh, cu caracter inclusiv pe parcursul în, în întregul an respectiv. Apoi or, organizațiile de tineret au fost consolidate. Uh, mai mult de 50 de milioane de euro diferite orașe au, inve- au investit pe parcursul acestor ani în acest proiect și, nu în ultimul rând, uh, mă refeream la legătura între dimensiunea locală și cea europeană se creează acest punct internațional de întâlnire ocazie cu care se întâlnesc reprezentanții organizațiilor de tinere, de tinere de peste tot din Europa. Discut, se discută care sunt uh, provocările, uh, mizele importante uh, pentru tineret. Vedeți aici o poză din anul 2020. Am discutat chestiunile care țin de muncă, dezvoltare durabilă, deci toate, toate chestiunile importante pentru viitorul democ- democrației. Acest proiect a obținut multe realizări în ultimul deceniu și chiar, și chiar am putea să obținem să, să atingem uh, și alte obiective și aș dori să mulțumesc Ritei și altor colegi care au creat acest proiect minunat, însă cred că am putea să facem și mai multe pentru că ne confruntăm cu două uh, provocări simple. În, în primul rând, cum putem să conferim un grad mai mare de vizibilitate acestui titlu? Cum putem să întărim uh, uh, legăturile cu diferitele uh, parteneri. Dacă spunem, dacă ne gândim la conceptul capitală europeană, toată lumea se gândește la capitala um, europeană culturală. Și ne-am dorit să ne bucurăm de același grad de vizibilitate și pe de altă parte ne întrebăm ce putem să facem mai mult din punctul de vedere al sprijinului financiar și cum putem să ne multiplicăm uh, eforturile pentru a ajuta orașele respective, pentru că este un volum uh, important de muncă și această muncă este desfășurată, trebuie să fie depusă pe um, o perioadă care depășește orizontul unui uh, an. Astăzi vă prezentăm acest proiect și vă mulțumim pentru inv- invitație și ne întrebăm ce am putea face împreună, cum am putea colabora cu, cum ar putea colabora Comisia pentru Cultură cu um, uh, Capitala Europeană pentru Tineret. Am putea să fi organizate, de, de exemplu, anumite vizite, anumite misiuni, așa cum se întâmplă uh, Um, în cazul capitalei um, europene a culturii. Trebuie să ne întrebăm cum am putea să colaborăm mai mult, uh, cum Comisia dumneavoastră s-ar putea implica în sprijinirea ora- orașelor. Punem la dispoziție orașelor un set de instrumente despre ce pot face uh, Mm, cum pot uh, profita de proiectele europene. Aici cred că această colaborare ar putea fi una și mai strânsă. Știm că există anumite proiecte, programe susținute de Comisia dumneavoastră, Erasmus+, Plus, Europa pentru cetățeni, Corpul mm, um, de solidaritate european, Europa creativă. Deci cum putem crea uh, legături între toate aceste programe și uh, capitala europeană a tineretului pentru a impulsiona acest titlu în fiecare an, știm că există o legătură clară între prioritățile strategice ale Comisiei și obiectivele capitalei um, europene a tineretului, de exemplu, întărirea um, sentimentului uh, de identitate, de aparține, de, de, de includere și, în ultimul rând, toată, oricine poate fi un ambasador uh, al acestui titlu. Uh, puteți să încurajați propriilor orașe să își depună candidatura pentru a obține uh, acest titlu. Aș mai avea multe de spus, uh, dar au, s-au scurs deja cele 10 minute. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție cu colega mea pentru a vă răspunde întrebărilor pe care le aveți vis-a-vis -vis de această inițiativă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Aș începe acum direct runda de întrebări și v-aș întreba cum ar putea Comisia pentru Cultura Parlamentului European să sprijine această inițiativă extraordinară. Mă gândesc, de exemplu, la următorul aspect. În, con- în contextul programului Discover EU, să insistăm nu doar asupra capitalei culturale europene, dar și asupra capitalei uh, europene a, a tineretului. Deci, pentru a atrage atenția tinerilor asupra faptului că există aceste activități, există um, acest titlu, am putea uh, avea un schimb de opinii organizat în mod uh, regulat vis-a-vis -vis de acest titlu. Uh, poate dif- uh, orașele care își, depună, își depun candidatura pentru a obține acest titlu ar putea să se prezinte în uh, comisia noastră, să își prezinte diferitele proiecte la care se gândesc ele. Este ideea pe care o am eu um, și aștept acum uh, cu, cuvântul colegilor, uh, doamna Camerever, uh, doamna Șoidrova și doamna Ferhan, sau nu? Doamna Cama Evert, urmat apoi de doamna Șoidrova. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, și pentru prezentare și pentru angajamentul uh, incredibil din partea forumul, uh, forumului Uh, tinerilor europeni față de uh, acest concept, capitala europeană a tineretului și se pune întrebarea cum putem uh, prezenta comunica mai, mai bine acest concept astfel încât să devină la fel de cunoscut ca și capitala culturală europeană. Um, ar fi o idee, într-adevăr, să ne gândim la posibilitatea de a vizita un asemenea oraș care este capitala europeană a tineretului, însă mă tem că beneficiile din punctul de vedere al publicității nu ar fi prea mari. Drept urmare, aș dori să vă întreb cum um, um, cum discutați, cum uh, vă prezentați uh, aceste idei, acest concept uh, în fața uh, tinerilor? Um, știți uh, câți tineri vizitează într-adevăr în fiecare an orașele respective care sunt capitale care primesc acest titlu. Pentru că doar dacă știm care este situația um, și care sunt cifrele concrete, putem înțelege cum putem îmbunătăți situația. Trebuie, uh, trebuie să încercăm să îmbunătățim prezența în mass media, de exemplu. Este un aspect foarte important. În Germania, de exemplu, știu foarte bine că la începutul anului se spune în mass media care sunt orașele uh, Uh, care au titlul de capitală culturală. Poate ar trebui să uh, spunem uh, că există și orașe care sunt capitale ale tineretului. Și cred că astfel am putea să mm, motivăm mass media și diferitele medii de comunicare să prezinte um, și această capitală, nu doar capitala cult- culturală. Și astfel să fie obținut un grad mai mare de prezență în uh, media. Propunerea despre mm, implicarea uh, programului Discover EU a fost deja făcută și mi se pare abordare foarte bună. Dacă tot finanțăm programul respectiv, atunci ar trebui să ar putea, ar putea să devină obligatorie o uh, vizitare a capitalei uh, europene a tineretului. Dar tocmai de aceea vă doream să vă întreb ce faceți în mod concret în acest moment și care ar fi lecțiile importante de la care să încercăm să determinăm cât mai mulți tineri să viziteze în mod real această, această capitală doamna președintă, pentru că nu avem atât de mulți colegi care doresc să vă adreseze întrebări, o să avem un sistem de ping-pong. După fiecare întrebare să ne dați și răspunsurile. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, vă mulțumesc pentru că susțineți uh, acest titlu de Capitală Europeană a Tineretului și, într-adevăr, ne bazăm foarte mult pe organizațiile de tineret. Avem o rețea extinsă uh, în uh, Europa, Consiliul uh, Tineretului și așa mai departe, proprii membri care fac parte din forumul nostru, acestea sunt resursele la care recurgem, încercăm să organizăm astfel și activități. Și astfel încercăm să discutăm direct cu tinerii. Folosim și alte canale de comunicare, încurajăm și alți parteneri să disemineze aceste informații privind uh, titlul de capital european a tineretului. Știți că există un juriu um, implicat în procesul de selecționare a orașelor care vor primi acest titlu și cerem tuturor să transmită acest mesaj și în, în, uh, în uh, cadrul propriilor rețele din care fac parte. Din punctul de vedere al numărului tinerilor care participă la aceste activități, este greu să precizăm o cifră exactă. V-am spus, avem 10.000 de, 10, de voluntari și sunt mii și mii de tineri care participă la diferite activități. Este vorba de activități de autodezvoltare, de, de extinderea capacităților. Există și evenimente distractive, festivaluri la care participă număr important de tineri. Dacă vă pot da numărul activităților, de exemplu, la Novi Sad, în anul 2019, am organizat 1940 de asemenea activități, evenimente pe parcursul anului. Unele au fost activități pe scară largă la care au participat și tineri din uh, străinătate. Dacă vă, vă, vă uitați la publicațiile făcute, uh, Novi Sad, Braga sunt orașe care trebuie să ne prezinte uh, raportul final al activităților, dar există, de exemplu, uh, consecințe po- pozitive din punctul de, de vedere al turismului dacă ne gândim la Cascais, capitala pe anul, pe anul 2018, interesul a fost imens și foarte mulți tineri au vizitat uh, Cascais și pentru tinerii din uh, uh, Cascais a fost o experiență extraordinară să întâlnească cu tineri de altundeva. Când vine vorba de media, Încercăm să ne folosim uh, contactele pe care le avem, dar este și um, aici există și uh, dimensiunea uh, orașelor, contactelor pe care le orașele respective în um, media națională respectivă. Există un potențial imens din acest punct de vedere al prezenței media și sper că vom putea să folosim, să ne bucurăm la maxim de acest uh, potențial. Mulțumesc, Mihaela Șoidrova. Myslím, že vy jste o, tom, uh, o té aktivitě řekl vlastně všechno. Uh, Mulțumesc. Cred că ați spus tot ce aveați de spus despre um, activitate și o concurență foarte mare, pentru că avem orașele europene ale culturii, orașele europene ale sportului, și știu că mai sunt uh, orașe care vor să devină oraș european pentru cutare sau cutare și fac eforturi mari. Nu știu dacă vă aduceți aminte de Coșițe din Slovacia, care a fost uh, capitală europeană a tineretului. Acolo s-au ținut evenimente importante, o serie de celebrări care, într-adevăr, au uh, adus ceva deosebit orașului. E foarte important. Aveți sprijinul nostru și sunt de acord cu ideea președintei noastre că ar trebui să facem mai multe pentru partea de creare de rețele, de networking. Uh, pentru că sunt lucruri care rămân și pentru viitor. Există ecouri ale acestor evenimente. Ați vorbit despre buget și despre vizibilitate. Avem un buget în cadrul programului Erasmus și um, de asemenea în cadrul Corpului pentru Solidaritate și cred că s-ar putea crea de s-ar putea crea proiecte de solidaritate, de voluntariat pentru care să alocăm buget, uh, tinerii ar putea să se întâlnească în cadrul acestor programe noi și aș dori să vă întreb care ar fi eventuale probleme, obstacole cu care v-ați întâlnit și deja beneficiază sprijinul comisiei noastre. Mulțumesc! Ia, Vă rog. Domnul Balat. Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna Șoedrova, pentru întrebarea dumneavoastră. Cred că concurența este benefică pentru că atrage atenția asupra mai multor subiecte. Nu dorim să fim singura uh, capitală europeană. După cum am menționat deja în prezentarea mea, calitatea uh, conceptului nostru este reprezentată de faptul că este o inițiativă um, care a venit din uh, rândul tinerilor și cu cât uh, se, se întăresc legăturile cu celelalte tipuri de capitale europene, cu atât este mai bine pentru că demonstrăm că uh, Europa este prezentată în moduri diferite în comunitățile locale și ne bucură sprijinul dumneavoastră. V-ați referit la diferitele programe Erasmus și așa mai departe. Cred că există diferite posibilități de a îmbunătăți uh, implementarea. Este o chestiune pe care o putem discuta și cu Comisia Europeană pentru a înțelege cum se descoperă, cum se desfășoară lucrurile la nivel tehnic. Ați menționat Discovery, de exemplu, uh, tinerii în uh, itinerariile pe care le urmează ar putea să facă popas și în uh, aceste capitale europene ale tineretului. Există și alte posibilități de implicare a, a corpului de solidaritate european este important ca acest program să fie um, prezentat din diferite perspective. Uh, cele mai importante bariere, obstacole cu care ne confruntăm, și am menționat deja acest lucru în mod tangențional, am, am, a fost nevoie de un efort de ani și ani pentru ca acest, uh, acest titlu să fie cunoscut atât de mult cât este cunoscut astăzi. Însă um, avem dificultăți din punctul de vedere al prezenței în mass media și trebuie să ținem cont de diferitele realități pe plan uh, național, pentru că nu toate capitalele europene ale tineretului au aceleași obiective, nu este vorba de orașe de aceleași dimensiuni Cred că pentru prima dată când uh, am avut pentru prima dată o, un oraș capital administrativă, Tirana, care, uh, de exemplu, a primit acest titlu. Și trebuie să ne întrebăm care sunt aspectele necesare pentru a, a uh, ne asigura că acest titlu va fi conferit unei diversități cât mai mari de orașe europene și pentru acest lucru suntem dispuși să, să conlucrăm cu uh, diferiți parteneri. Doamna Ioveva. Mm, also from my side. Mulțumesc și din partea mea vă mulțumesc pentru prezentările foarte interesante. Eu uh, sunt din generația mai tânără, deci, uh, bineînțeles, sunt de acord că se poate face mult mai mult, după cum ați spus chiar și dumneavoastră, pentru tineri cu tineri. Sunt de acord cu dumneavoastră, de aceea sunt în politică. Puteți să ne dați informații mai concrete în legătură cu felul în care se poate remedia lipsa de vizibilitate, pentru că cred că putem face foarte multe pentru a-i uh, atinge pe tinerii care nu sunt foarte mulțumiți cu oamenii politici. Poate că mai multe vizite ar fi utile pentru că uh, pe teren, terenul este cheia să vadă că și noi suntem oameni normali care doar vrem să ajutăm pe de o parte și pe de altă parte dacă vedeți pe teren, ceea ce vedem în viața reală este diferit de ceea ce auzim uh, aici uh, la, prin astfel de prezentări. Sunt de acord cu ideile menționate de dumneavoastră și putem să fim mai creativi pentru că e greu să înțelegem generația mai tânără. Chiar și pentru mine, care nu mai sunt chiar atât de tânără, poate putem să schimbăm modul în care vorbim cu ei. Bineînțeles că puteți să contați pe susținerea noastră, după cum au spus și ceilalți, și în cont- încă un lucru, cum uh, împărtășiți dumneavoastră experiența și bunele practici cu celelalte state din Europa? Cum uh, faceți schimb de bune practici? Vă mulțumesc pentru întrebare. În ceea ce privește vizibilitatea, felul cum vedem noi lucrurile, avem nevoie de susținere de la instituții Mm, lucrăm și cu Comitetul Regiunilor, Congresul Autorităților Locale și Regionale, pentru că ne bazăm pe membrii noștri să transmită mesajul către tineri în statele lor, dar trebuie să ajungem și la autoritățile locale care au nevoie de un parteneriat cu tinerii. Este un element cheie pentru a avea pe acești parteneri de partea noastră. Asta încercăm să facem cu instituțiile și ne așteptăm la o susținere mai mare. După cum s-a menționat într-o, într-un concurs pentru Capitala Europeană a Culturii, pentru Capitalele Verzi, există susținere a instituțiilor europene și trebuie să ne diferențiem uh, susținerea instituțiilor europene ar fi o asemenea modalitate. De asemenea, există ambasadorii care pot să răspândească informații despre ce înseamnă acest uh, titlu de capitală europeană uh, și acest lucru contribuie la schimbul de bune practici, uh, unește orașele care au primit acest titlu de capitală europeană unește orașele care dețin acest titlu și orașele care vor implementa uh, acest an al, cap, acest statut al capitalei europene în viitor. Ceea ce facem, uh, transmitem, bineînțeles, și mai departe și rețeaua noastră este foarte valoroasă și în ceea ce privește uh, acest lucru. Dar uh, bineînțeles că îi susținem și pe tinerii din aceste orașe. Tinerii ne spun că vor să facă anumite lucruri, în capitalele europene, aud ce se întâmplă în alte uh, orașe europene uh, și acest lucru duce la transmiterea informațiilor. Mulțumesc, uh, Rita. Ați spus uh, întrebări mai concrete, susținere de la instituții, Trebuie să ne asigurăm că documentele sunt în limba potrivită, uh, să poate să fie distribuite, că sunt uh, listate. Mulțumesc, doamna Iugu. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur celor care au mulțumit colegilor uh, colegilor care au mulțumit. Eu am participat la invitația dumneavoastră, la un eveniment al dumneavoastră. Au, am avut loc inițiative și ateliere. Am lucrat pe propuneri. Unul dintre colegii mei, domnul Bito, a fost pe partea de durabilitate. Eram în cerc și ni s-au prezentat propunerile. Fiecare dintre noi și-a adus o viziune în legătură cu ceea ce ar fi realizabil la nivel local. Acesta este aspectul pozitiv. Uh, interesul a fost foarte mare, nu am avut nici suficiente locuri pentru toți participanții și uh, părerile pe care le-am uh, auzit au fost că tinerii erau foarte recunoscători uh, pentru această vizibilitate. Au existat și o activitate pe Twitter în legătură cu aceste evenimente. Poate putem să um, extindem acest mesaj, poate de-a lungul întregului an. an. Singurul mesaj care poate este mai negativ este că în aceste manifestări pentru tineri vedem cam pe aceiași tineri, acești tineri care sunt destul de și tinerii care nu sunt introduși în acest sistem rămân invizibili. Deci poate ar trebui să găsim este aceeași problemă și la Erasmus, de exemplu, cum să îi atingem pe cei mai îndepărtați, cei care sunt defavorizați, care locuiesc în cartiere defavorizate, nu înseamnă că nu au interes pentru aceste chestiuni. Deseori, în liceele profesionale, uh, nici nu știu ce este Erasmus, mai, chiar mai puțin nu știu ce este o capitală europeană sau alte concepte de acest gen. Deci, uh, în schimb, sunt tineri care au foarte multe idei și au lucruri de spus, în special în legătură cu aspectele legate de societate. Nu știu dacă dumneavoastră ați identificat această problemă, dacă aveți soluții pentru a vă apropia de acești tineri, poate o faceți deja cu uh, instituțiile școlare uh, din jurul orașului Amiens, unde va avea loc întâlnirea din acest an întrebări care se pun și la celelalte programe ale noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru această întrebare. Aș începe uh, spunându-vă că diverse capitale europene au uh, puncte de vedere diferite și avem exemple unde capitalele pun accentul pe acei tineri pe care de obicei nu-i atingem care nu sunt activi în societate, de, de exemplu Cașcaeș, este de exemplu un, ex, un exemplu foarte frumos, am pus accentul pe apropierea între cei care trăiesc în centru și tinerii care trăiesc în uh, zona Kerkebeloș, din periferie. Și asta facem noi la forumul pentru tineret, uh, mergem în vizite de monitorizare, ne întâlnim cu tinerii pentru a vedea cum uh, are un impact inițiativa noastră asupra viața lor. Am uh, putut să discut cu acești tineri și m-am întâlnit cu mulți tineri care au devenit activi datorită capi- proiectului Capital Europene, pentru că orașul a investit în comunicare, au folosit pe agenții sociali care i-au contactat pe acești tineri care erau în afara centrelor, le-au propus activități care interesau. Deci am dorit doar să împărtășesc acest exemplu. S-a întâmplat și în uh, celelalte capitale ale tineretului, dar în special în Cascais. Ce s-a întâmplat cu acest proces? În uh, procesul de solicitare există o serie de pași pe comentariile experților, se aprobă solicitările. Un aspect foarte important pentru noi. Lucrăm cu orașele pentru a dezvolta programe și activități care uh, ating din ce în ce mai mulți tineri. Tineri care în mod normal nu ar participa noi vedem uh, titlul de capitală europeană ca un titlu pentru toți tinerii, nu doar pentru unii. Asta facem, uh, construim o capacitate în orașe pentru a înțelege modalitățile de implicare a acestor tineri. Nu avem uh, răspunsul magic Cred că toată lumea ar primi premiul Nobel dacă ar avea răspunsul la această întrebare, la implicarea tuturor și la eliminarea diferențelor. Însă punem accentul pe diverse grupuri, licee profesionale, școli vocaționale, care de obicei cad în afara cadrului activităților noastre. Este vorba de oameni care nu sunt activi într-un context formal și, bineînțeles, este o muncă în curs. Îmi mulțumesc că reiau și eu uh, cele spuse de doamna deputat. Această incluziunea este marea provocare. Aceste obiective ale viitorului Erasmus Plus – reamintesc că în momentul în care Comisia și-a prezentat propunerea de regulament pentru programul Erasmus Plus post-2020, s-ar putea ca cel mai bun loc să-i atingem pe cei vulnerabili sunt aceste spații. Deci, poate am putea să utilizăm acest moment pentru a solicita suficiente fonduri pentru viitorul program Erasmus nu trebuie să uităm că în capitalele europene ale tineretului noi nu acordăm sume imense de bani, nu avem uh, sute de mii de euro pentru programe. Sunt, uh, e vorba de investiții pe care municipiile, orașele se vorbește în jur de 6-7 milioane de euro pe an la scară diferită în fiecare oraș. Deci trebuie avut în vedere acest lucru și trebuie văzut cum putem înainta susținerea pentru organizațiile de tineret pe teren vor permite să mergem mai departe în această provocare. Pentru că ceea ce este impresionant când la acest forum este foarte impresionantă munca pe care o fac acești oameni pentru a-i aduce pe acești tineri care sunt în situații defavorizate, pentru a-i apropia, pentru a le da un loc în centrul deciziilor. deciziilor. Este foarte bine că mergeți la fața locului, vă întâlniți cu ei la fiecare ceremonie de deschidere, de lansare a capitalei europene a tineretului. Am avut un șef de stat sau de guvern, ceea ce dă o vizibilitate foarte mare evenimentului. Am avut acest lucru în Portugalia, în Serbia. Este un lucru pe care poate să vă încurajeze pe dumneavoastră cei prezenți aici să veniți și să vă implicați. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova. Nu am întrebări doar am și dorit să mă corectez, am greșit pentru că am menționat Coșițe ca capitala europeană a tineretului, însă Coșițe în a fost capitala europeană a voluntariatului în 2019. Am încurcat lucrurile. Așadar, vă Mulțumesc uh, pentru înțelegere și mult succes în continuare. Doamna Semedo. Um, Vă mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și pentru această prezentare. Trebuie să recunosc că în uh, calitate de fostă jurnalistă care a lucrat în televiziune, nu există un acces mai bun în mass media. Pentru că dacă cineva ar uh, vizita un atelier și ar vedea ce se întâmplă, cred că și-ar da seama, dacă un jurnalist ar vizita un asemenea atelier, și-ar da seama că poate să facă un uh, reportaj foarte interesant. Însă, um, nu știu, dacă nu pot fi organizate câteva zile, o săptămână în care să vă axați pe prezentarea faptului că acesta este orașul în care urmează să poartă titlul de capitală europeană a tineretului. Este un uh, sfat, un tip pe care aș putea să vi-l dau eu. Am examinat, uh, m-am uitat puțin la listă și am văzut că um, Portugalia apare de două ori. Două orașe din Portugalia. Un lucru foarte bun. Și aș dori să știu ce au făcut uh, mai bine organizațiile de tineret sau uh, autoritățile locale din Portugalia încât au putut să organizeze de două ori uh, să primească de două ori acest titlu de capitală europeană a tineretului. Uh, so I can start and then... Po- pot să încep, dar poate și colegul meu poate răspunde în ceea ce privește vizibilitatea după cum am menționat în prezentare, mergem în capitalele europene cu peste 200 de tineri din Europa. Avem uh, reuniunea noastră statutară pentru a discuta lucrurile care contează pentru europeni și o facem și în presă, dar de obicei, este totdeauna cam greu să avem atenția presei, deci dacă puteți să ne dați uh, indicații cum să aducem presa, cum să îi stimulăm, uh, putem să vorbim după aceasta, această întâlnire. În uh, Portugalia ne-am, ne bucurat să avem două orașe din aceeași, de același stat, să avem o avem, am avut o capitală europeană a tineretului în România, acum avem o altă candidatură tot din România. Există o cultură a tinerilor și a organizațiilor care lucrează cu politicienii, cu municipalității. Există culturi, uh, există și poate motive culturale, soare și vreme bună, mâncare bună poate există și o implicare în uh, munca tinerilor de vreme. Uh, Portugalia susține foarte mult uh, munca, drepturile tinerilor. Există o mentalitate de colaborare în Portugalia. Există și un fel de format în care tinerii politicieni vin din mediul local, prin implicarea în organizații și după aceea se implică în politică la nivel național. Cam aceasta este cultura în Portugalia și la Cascais. Departamentul pentru tineret este poate cel mai mare din țară, în jur de 30 de persoane care lucrează acolo, însă nu multe municipalități pot să se laude cu așa ceva. La, la același lucru și la Braga. Braga este într-adevăr un lider, îi susține pe tineri în uh, țară în ceea ce privește activitățile lor și susținere din partea autorităților locale. Deci uh, este un exemplu foarte bun din Portugalia. Și aș avea o ultimă întrebare În ceea ce privește, uh, deci prin, uh, uh, conferirea acestui titlu a îmbunătățit, îmbunătățit angajamentul în etapa de depunere a candidaturii, dar și după ce a fost conferit acest, acest titlu. Deci aș dori să știu ce rămâne după încheierea anului respectiv. În mod evident, majoritatea activităților au loc în uh, anul respectiv, dar aș dori să știu ce se întâmplă și după aceea, care, este, care sunt consecințele pentru orașele respective. Situația tinerilor se îmbunătățește într-un mod uh, sustenabil. Puteți să ne prezentați un rezumat din acest punct de vedere sau și dacă nu se întâmplă așa, ce anume ar trebui făcut pentru ca lucrurile să uh, aibă un caracter mai permanent? And it's very important for us. Este o întrebare foarte bună și foarte importantă pentru noi. Când îi întrebăm foarte concret în uh, formularul de solicitare, care va fi impactul pe termen lung, pentru că noi vedem acest titlu de capitală europeană ca un început, un uh, impuls pentru a aduce o schimbare este un stimulent ca orașele să continue să lucreze uh, pe aceleași proiecte. Însă, bineînțeles, după ce se termină anul respectiv, numărul activităților scade, însă pentru noi sunt importante structurile care rămân în fiecare capitală a tineretului europeană. După cum s-a menționat în prezentare, orașele trebuie să construiască structuri în care tinerii să participe pe bază de egalitate cu uh, reprezentanții municipalităților. Și aceste structuri de obicei rămân, uneori li se alocă un alt scop, deci pun, se pune accentul pe atragerea de granturi europene, construirea de capacități, uh, instituții pentru alți tineri, altele rămân uh, un organism politic deci este un, o moștenire foarte concretă care poate să existe în fiecare oraș. Orice oraș este diferit, totul depinde și de necesitățile pe care le au. Dar vom continua să lucrăm în rețeaua capitalelor pentru tineret, ă, activități. Una dintre cele mai interesante sunt ă, stabilirea bugetului participativ pentru tineret. Acesta este țintit direct către tineri, le dă ocazia să decidă unde să fie alocat bugetul. În majoritatea cazurilor, uh, acești tineri sunt responsabili și cu implementarea bugetului respectiv. Multe orașe construiesc spații pentru tineri pentru a defini lucrurile care sunt necesare. De obicei sunt spații care sunt uh, plăcute. În Torino există încă centrul pentru tineri și sunt gestionate de către tineri. Este foarte important, sunt foarte importante aptitudinile și cunoașterile pe care le domândesc tinerii. Acești tineri poate merg mai departe și devin politicieni, după cum am menționat în Portugalia. Însă există uh, și o tendință naturală de diminuare a activităților pentru că finanțarea scade în momentul terminării proiectului, însă noi sperăm că um, activitățile vor continua și după aceste activități legate de capitala europeană a culturii. Dacă cineva de la comisie dorește să facă o declarație în legătură cu ce am auzit. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc și colegilor de la Capitala Europeană Tineretului pentru această dezbatere care ne inspiră. Reprezintă un exemplu grozav de o idee puternică care poate să ducă la multe lucruri și câți oameni deja se raliază. Și Cred că este, într-adevăr, o idee bună să se sporească vizibilitatea pentru ce s-a făcut deja și, de asemenea, suntem dispuși să contribuim și noi să vedem cum să ridicăm și mai sus ștacheta. De exemplu, s-au menționat idei, cum ar fi facilitarea de creare de rețele și contacte cu aceștia ca să avem schimburi la nivel um, local. E foarte interesant. De asemenea, suntem dispuși să vedem cum să găsim activități pentru tineri în um, aceste capitale încât să încurajăm călătoriile acolo, apoi um, vrem de asemenea să lucrăm la o etichetă de activitate um, prin care tinerii care călătoresc să întâlnească alți tineri din orașele respective, să participe cumva la voluntariat sau la alte tipuri de activități pe care le-ar putea găsi interesante organizațiile de tineret. Apoi, în ceea ce privește programele noastre, avem deja uh, politici pentru tineret uh, și uh, aducerea Europei la nivelul local în cadrul programului Erasmus+. Plus. În acest moment există un parteneriat în curs care se numește Europe Goes Local, Europa merge la nivel local, prin care se pot promova proiecte și se face schimb de expertiză pentru a se promova și pentru a explica ce înseamnă participarea tinerilor și cum se pot conecta tinerii la luarea deciziilor până la vârfurile procesului de luare deciziilor, deciziilor european. De asemenea, vrem să mai sporim una dintre dimensiuni și avem o idee de a propune proiecte de participare a tinerilor și, de asemenea, prin uh, proiectele de solidaritate în cadrul Corpului de Solidaritate, pentru că, după părerea noastră, sunt uh, granturi foarte mici care permit tinerilor să exerseze ideile europene și să vadă ce se poate face și la nivel local, cumva în spiritul uh, a ceea ce își propun capitalele europene. Așteptăm așadar cu interes să, să ne gândim împreună și să colaborăm cu Parlamentul și cu Forumul pentru Tineret la acest aspect. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc și dumneavoastră, domnule Balat, și colegii dumneavoastră pentru angajamentul de care dați dovadă în acest proiect, Capitală Europeană a Tineretului și aș dori să vă mulțumesc pentru că ați găsit uh, timpul necesar pentru a da curs invitației noastre și Sperăm că pe viitor vom putea să mai colaborăm împreună cu dumneavoastră și pe alte proiecte, nu doar pe acest proiect. Suspendăm foarte, foarte uh, câteva minute doar ședința până când va sosi uh, doamna comisar și continuăm la 11.30. Stimați colegi, vă invit să vă ocupați locurile și să încheiați conversațiile, astfel încât să putem începe. Doamna comisar este deja aici. Dacă nu doriți să rămâneți în sală și să conversați în continuare, vă sunteți invitați să părăsiți sala. So that we get you full astfel încât să avem o atenție completă pentru dialogul nostru structurat cu domnul comisar Maria Gabriel. Dragi colegi, dragi colegi, cu mare bucurie îi spun pentru prima dată bun venit domnului comisar Maria Gabriel în noua sa funcție la dialogul structurat și regulat pe marginea uh, priorităților politice cu Comisia Europeană. Avem uh, un schimb de opinii regulat și cu coordonatorii, împreună cu doamna Maria Gabriel, însă acest dialog uh, nu locuiește acest dialog structurat. Deci vă spun bun venit în numele Comisiei pentru Cultură și vă urez succes în activitatea din um, resortul dumneavoastră și mai ales pe marginea chestiunilor care țin și de competențele comisiei noastre. Uh, portofoliul doamnei Gabriel este uh, cuprinzător și tocmai de aceea este important să creăm punți și să profităm de sinergii, mai ales în domeniul învățământului și culturii. Și ne bucură faptul că în uh, numele portofoliului a fost folosit și, cultu- și cuvântul cultură până la urmă. Pentru că pentru Europa cultura este extrem de importantă, este foarte importantă pentru sentimentul de apartenență democratică și în acest moment este tot, este un concept tot mai important. Avem nevoie de cultură pentru a susține inclusiv inovarea uh, tehnologică și așteptăm cu nerăbdare să vedem cum doriți să faceți față provocărilor, provocărilor cu care ne vom confrunta. După Um, intervenția dumneavoastră, o să avem um, runde de întrebări, de întrebări și răspunsuri și în funcție de numărul celor care se vor înscrie pe listă vom avea fie un sistem uh, ping-pong după fiecare întrebare și un răspuns sau un sistem de coleg- prin care colectăm câteva întrebări la care o să răspundeți în bloc și așteptăm să vedem ce, se va, ce putem discuta și din punctul de vedere al discuțiilor bugetare care tocmai uh, sunt în desfășurare. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamnă președinte, stimați colegi și prieteni. În primul rând, sunt foarte bucuroasă să mă aflu astăzi aici. Așa cum a reamintit și doamna președinte, este primul schimb de opinii uh, pe care l-am în calitatea mea de comisar care mă ocup de mai multe portofolii, printre care cultură și uh, tineret. Vreau să mă să colaborez în continuare foarte strâns cu dumneavoastră pe uh, perioada acestui mandat. De asemenea, aș dori să spun că Europa începe să-și definească noi uh, obiective mai ambițioase în ceea ce privește educația și cultura. Și acest lucru chiar ar putea să ducă um, cooperarea noastră la un nivel superior. E o altă problemă care se pune, vom avea și mijloacele necesare ca să putem să ajungem la nivelul acesta Aici voi reveni, doamnă președinte, și voi fi la fel de clară în ceea ce privește poziția mea, dar vreau deja să felicit Parlamentul pentru poziția clară și argumentată și pentru viziunea pe care o susține, astfel încât Europa în domeniul acesta să dispună în continuare de mijloace astfel încât să joace un rol cheie. Cât uh, despre, ce, despre poziția mea, aș dori să încep cu câteva subiecte, pentru că atunci când am pregătit intervenția, mi-am dat seama că sunt 15 subiecte unde am mici anunțuri de făcut. O să revin, uh, bineînțeles, și pe parcursul uh, discuției, dar aș dori să marchez pietrele angulare. În primul rând, spațiul european al educației. S-a prevăzut ca acest spațiu să fie în vigoare până în 2025. Uh, atenția mea și echipei mele este în acest moment să venim cu o comunicare în luna septembrie și uh, lansez un apel pe această cale ca Parlamentul să fie în continuare la fel de activ. Va exista o consultare publică, iar ideile dumneavoastră sunt prețioase pentru noi. Pentru că știm cu toții ce înseamnă asta în practică. Uh, vrem să înlăturăm cu adevărat obstacole în calea învățării în Europa, să îmbunătățim accesul la um, o educație de calitate și să permitem cadrelor didactice să se deplaseze mai ușor între sistemele educative din mai multe state și să schimbăm această cultură a educației pentru că tot vorbim despre învățarea pe tot parcursul vieții. De aceea, în luna septembrie anul acesta, vom prezenta o comunicare, o să facem propuneri de noi acțiuni și am dorit de asemenea să prezentăm și un nou cadru de cooperare cu statele membre în materie de educație și de formare. După cum știți, cadrul actual, ET 2020, se încheie anul acesta. Apoi, în spațiul acesta european al educației, ar fi important pentru mine să nu pierdem din vedere o altă comunicare care va apărea în iunie în ceea ce privește spațiul european al cercetării. E important ca aceste lucrări să meargă în paralel astfel încât tocmai să nu ne dăm seama după aceea că există incoerențe și că ne-a scăpat o posibilitate de a avea de data aceasta un cadru mult mai coerent și mai eficace. În cadrul um, spațiul european al educației, este clar că universitățile europene reprezintă o inițiativă fară, far. Aceasta Um, își propune să ducă la universitățile viitorului. Știm cu toții că instituțiile de învățământ superior au sarcina grea să le dea tinerilor cunoștințele necesare de nivel înalt care să le permită să exceleze în domeniul lor de studiu, dar și să-și găsească um, locul într-o societate și într-o piață a muncii care evoluează așa de rapid uh, în zilele noastre. Deci e important să avem o educație inclusivă de înaltă calitate pentru a contracara această provocare și pentru a veni în întâmpinarea cerințelor societății, astfel încât să construim societăți mai echitabile și mai sustenabile. Și aici ajung la provocările cu care se confruntă sistemele de învățământ. Sunt um, realizări mari deja făcute pentru a susține accesul egalitar la educație, dar uh, în viitor ne vom concentra abordarea pe îmbunătățirea rezultatelor școlare. Și um, ca să transpunem lucrurile în realitate, în acest moment trebuie să ținem cont de trei provocări. Să acordăm tuturor tinerilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele de bază, să minimizăm numărul um, tinerilor care părăsesc învățământul fără să aibă măcar um, o diplomă de studii secundare și să asigurăm bunăstarea elevilor la școală, bineînțeles. Și cred că a venit vremea și să avem o inițiativă majoră care să uh, Uh, ajute fiecare elev să uh, ajungă la un anumit nivel de competențe, mai ales cele de bază. Insist pe asta pentru că la partea de creativitate și partea digitală avem alte uh, inițiative și aici mi-ar plăcea să ne gândim împreună la cum să numim lucrurile. Vrem să avem o educație de bază. Eu aș vrea să evit cuvântul garanție, avem deja garanția pentru tineri, dar Aș dori în acest moment să spun că în al doilea semestru al lui 2020 dorim să lansăm o consultare publică în acest sens, iar ideile noastre sunt desigur binevenite. La fel, în ceea ce privește spațiul european al educației, știm cu toții și acesta trebuie să fie inovator și inclusiv, dar asta nu se poate dacă nu avem cadre didactice pasionate, foarte competente și, ca urmare, aș dori să continuăm să lucrăm mult cu statele membre și cu Parlamentul European, astfel încât să facem mai multe lucruri pentru a ajuta pe uh, profesori. Avem deja um, inițiative, uh, Academia Professional Teachers Academy, uh, o să revin, uh, dar e un subiect la care țin mult. Aș dori ca un număr maxim de cadre didactice să meargă mai departe la creșterea nivelului de ambiție în ceea ce privește spațiul european al educației. Câteva cuvinte și despre planul de acțiune pentru educația digitală. Știți că mi-am asumat angajamentul în fața dumneavoastră să actualizez planul uh, curent de um, acțiune privind uh, digitalul în prima parte a mandatului meu. Vestea bună este că se va întâmpla în iunie. Împreună cu echipa am lansat lucrările. Ideea mea este aceea de a continua pur și simplu inițiativele care au uh, dovedit deja că au succes. Mă refer aici cu precădere la uh, European Core League, la internetul mai sigur pentru tineri și mai departe. Acolo avem efecte de, ne, de netegăduit, uh, dar vrem și altele și aici uh, mi-ar plăcea să aflu opiniile dumneavoastră și propunerile. Eu țin mult la o inițiativă, una de inteligență artificială pentru fete. Astăzi Comisia publică Cartea Albă pentru Inteligența Artific Artificială. Știm cu toții că aceasta uh, reproduce niște um, discriminări și aș dori să susținem uh, locul femeilor și fetelor în acest domeniu și câteva cuvinte cu privire la Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Știm cu toții că lucrările la Parlament sunt uh, avansate și vreau să vă mulțumesc pentru primele reacții pozitive. Cred că în prezent ne confruntăm cu o altă provocare. Pe de o parte, să remediem uh, aspectele unde e loc de mai bine, transparența, o deschidere pentru mai mulți participanți, dar să ne asigurăm pe de altă parte să existe cât mai multe sinergii cu alte instrumente din cadrul, din cadrul Orizont Europa. Și aici mă refer la două lucruri. În 2022 va fi un nou kit pentru industrie și uh, cultură care va fi pus pe picioare. Aș dori să existe o sinergie cu cel de-al doilea pilon din Orizont Europa și aș dori ca Uh, OIM-ul să fie în sinergie cu Consiliul European al Inovării. Am hotărât să avem un consiliu care să permită investițiile acolo unde riscurile sunt foarte ridicate, astfel încât să permitem startup-urilor noastre să exceleze, să creeze piețe și cred că această activitate merită să fie făcută astfel încât să uh, se obțină finanțări mai ușor și să ne arate cu adevărat potențialul. Apoi, în ceea ce privește tinerii, câteva cuvinte care pentru mine înseamnă mult, pentru că acum avem o nouă strategie pentru tineret 2019-2027 și în prezent ce vrem să facem, mai ales anul acesta, este să lansăm până la finele anului rezultatele studiului privind mobilitatea tinerilor voluntari și în acest sens am dori să se identifice prin acest studiu obstacolele în calea mobilității și în calea activității de solidaritate transfrontalieră. Am creat în acest sens un grup de experți și dorim de asemenea să avem și o consultare publică pentru a avea un maxim de opinii regrupate. Am dorit de asemenea să venim cu o nouă recomandare din partea Consiliului pentru a propune mai târziu anul acesta un nou cadru politic înnoit pentru activitățile de voluntariat și de solidaritate transfrontaliere, inclusiv stagiile și locurile de muncă. Și aici câteva note referitoare la uh, Uh, tineri. Avem lansarea coordonatorului pentru tineret, uh, lucrăm împreună cu echipa la selectarea unui candidat, astfel încât Uniunea Europeană să aibă pe cineva, o persoană care să reprezinte chipul, să zic așa, dar să și dea un număr de telefon, dacă îmi permiteți, uh, încât să reprezinte tineretul din Europa. Aș dori de asemenea să menționez câteva subiecte suplimentare. Sportul, care nu figurează în titlul portofoliului meu, dar am spus foarte clar că aș dori să continu să lucrez în această direcție. Știm cu toții că sportul are puterea de a îmbunătăți sănătatea, dar și de a trece frontierele, inclusiv cele sociale, generaționale sau lingvistice, voi continua inițiativele lansate până prezent, Be Active Awards, de exemplu, premiile uh, să fie activ și avem uh, și aspectele intergeneraționale ale sportului care vor fi promovate. Mi-ar plăcea să avem mai multe activități pe această linie și aș dori de asemenea să explorăm posibilitatea a unei, posibilitatea unei cooperări mai mari între inovare și sport. Să venim cu mai multe idei în ceea ce privește legătura între sport și patrimoniul uh, cultural. Știu că uh, e încă puțin, dar aș dori să defrișăm puțin uh, terenul, să vedem până unde putem merge și um, am văzut că intergrupul sport este încă o dată pe picioare. Vă felicit pentru um, înființarea acestuia și îi felicit pe cei doi co-președinți. În ceea ce privește patrimoniul cultural, țin foarte mult la acest subiect. Aș dori să reamintesc că avem acum o moștenire care vine din anul european al patrimoniului cultural. Avem o agendă nouă pentru cultură și toate acestea trebuie să fie uh, urmărite aprofundat. Avem un reprezentant al Parlamentului în forumul privind uh, patrimoniul cultural pe care l-am lansat. Mărturisesc că încă nu prea sunt uh, mulțumită de ideea că Uh, avem o întâlnire abia în uh, octombrie și următoarea în iunie anul viitor. Mi se pare că ar trebui să ne uh, reunim mai des, dar poate că putem să ne gândim împreună la modul cum să organizăm această Uh, acest follow-up, pentru că tocmai am lansat un proiect nou, uh, Patrimoniu Cultural în Acțiune, care va susține um, învățarea interpares pentru factorii de decizie local și um, regionali în ceea ce privește patrimoniul cultural. Țin foarte mult la acest subiect și în contextul acesta aș dori să atrag atenția în continuare asupra um, Uh, instrumentului e-Portunus, uh, mobilitatea individuală pentru artiști. Rezultatele sunt foarte încurajatoare. Știți că proiectul durează abia de 2 ani, însă deja rezultatele ne arată foarte clar că avem nevoie de un astfel de mecanism și pentru persoana, perioada următoare și câteva cuvinte și despre faptul că vrem să uh, declarăm sprijinul nostru pentru muzică cu programele aferente. Acestea vor continua, dar aici aș uh, apreciat și ideile dumneavoastră, să vedem cum să facem uh, ca cultura care reprezintă valorile noastre comune să fie promovată încă și mai mult și să fie și mai accesibilă. Accesul um, va fi încă un aspect pe care nu-l voi pierde din uh, vedere. Uh, apoi, toate politicile acestea știm că au un impact foarte amplu asupra um, Uniunii Europene în interiorul său, dar am dorit de asemenea să fie mai vizibil și la nivel extern. Cred că am putea să, să avem aici un pilon al politicii noastre externe. Știu că avem o fragmentare, mijloace limitate și că e foarte important să alegem foarte, foarte bine subiectele unde putem să ne arătăm toată bogăția, însă deja avem o inițiativă, Capitala Africană a Culturii. Anul acesta este Marrakesh, e o decizie care s-a schimbat, se pare, dar avem această inițiativă Capitala Europeană a Culturii și aceasta se extinde și pe alte continente. Un exemplu foarte frumos uh, prin care se vede că printr-o agendă foarte pozitivă putem să țesem astfel de legături la care ținem mult pentru că până la urmă vorbim despre legături între ființe umane. Apoi, uh, Balcanii de Vest. Aici um, e o regiune unde va trebui să mergem mai departe pentru că vrem să le arătăm că perspectiva europeană nu reprezintă doar capitole care durează 7-8 ani și că la sfârșitul uh, procesului, um, când nimeni nu mai înțelege despre ce e vorba, uh, nu se întâmplă nimic. Aici cred că avem un, avem mai multe programe, Creative Europe, Uh, dar și Erasmus uh, Plus. Uh, cred că ar fi foarte bine să le folosim ca să arătăm tinerilor din această regiune că mobilitatea respectivă reprezintă o perspectivă pentru propria lor țară și pentru propriul lor, um, propria lor regiune. Și în sfârșit, în ceea ce privește Erasmus, Europa Creativă, Corpul de Solidaritate, o să vorbim uh, despre acestea în continuare. Am tot respectul pentru poziția Parlamentului. Noi um, am făcut uh, schimburi foarte mult pe subiecte tehnice și, pe de altă parte, ne aflăm chiar înaintea unui consiliu unde bugetul este esențial și cred că trebuie să vorbim cu toții pe un singur glas. Bineînțeles că propunerea pe masă în acest moment este dezamăgitoare. Aceasta nu ne permite în niciun caz să fim credibili, credibili pur și simplu atunci când facem apel la incluziune și că vrem să ne apropiem cât mai mult de viața cotidiană a tinerilor. Știm cu toții că aceste trei programe tocmai asta fac. Deci, după părerea mea, nu este acceptabil să avem o propunere care nu numai că nu corespunde ambițiilor, însă cu precădere este o propunere care nouă europenilor nu ne permite să uh, trăim în acest ritm de astăzi. Știu că și politicile tradiționale sunt importante, dar dacă nu facem investiții în inovare, în tineret, în spațiul european pentru educație, în universitățile viitorilor, nu o să putem niciodată să ne confruntăm cu provocările viitorului. Nici provocările demografice, nici cele legate de schimbările climatice, nici cele legate de digitalizare, cele trei mari cu care se confruntă Europa, nu se pot depăși fără educație, fără cultură, astfel încât să ajungem într-adevăr la o societate care să știe să uh, trateze aceste provocări, dar cu respectarea valorilor și a ființelor umane și ținând cont de inovare ca să poată să se dezvolte și să progreseze. Mă voi opri aici, cred că am depășit puțin timpul prevăzut și vă mulțumesc pentru această posibilitate și aștept cu mare interes uh, întrebările, observațiile și ideile dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Uh, comisar, nu cred că v-ați uh, depășit uh, timpul pentru că ați amintit o sumedenie de subiecte importante, o gamă variată de subiecte de care se preocupă și comisia noastră. Mă bucură să aud că susțineți propunerea Parlamentului European când vine vorba de uh, Um, finanțarea și garantarea finanțării pe termen uh, mediu. Cred că din acest punct de vedere Parlamentul și Comisia trebuie să vorbească la unison în discursul, în primul discurs al, doamn, al doamnei Ursula von der Leyen uh, s-a menționat necesitatea triplării finanțării programului Erasmus și cred că este nevoie să convingem statele membre să nu accepte diminuarea bugetului în acest domeniu, ci că uh, trebuie continuate discuțiile din, ace- din acest punct de vedere și să sperăm că până la urmă rațiunea va avea de câștigat, pentru că ar fi uh, cu totul și cu totul contraproductiv dacă uh, am uh, reduce alocările bugetare în mod atât de masiv în aceste uh, domenii. Toate noile inițiative sunt periclitate ca urmare a acestei propuneri pentru că orice o nouă inițiativă are nevoie de finanțare, pentru că dacă nu, uh, asta nu înseamnă decât că sunt reduse finanțările la celelalte pro- programe care deja de ani de zile au fost cronic subfinanțate și mă bucură faptul că împreună vom uh, susține și vom cere o mai bună finanțare a acestor programe. Vă mulțumesc. Cred că putem să um, avem runde de câte o întrebare și apoi de un răspuns și uh, primii vor fi coordonatorii, după care ceilalți colegi. Mihaela Șoidrova este prima. Merci, merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru ocazia aceasta de a face schimb uh, de opinii, pentru dialogul acesta cu dumneavoastră. Doamnă comisar, v-ați referit la multe subiecte, este destul de amplu, așa că, dacă îmi permiteți, voi fi un pic uh, mai uh, țintită pe niște aspecte de actualitate. Mă refer la regulamentele privind programele europene, Erasmus, Europa Creativă și Corpul uh, European de Solidaritate, programe cheie pentru noi. Vorbim despre cultură, educație și tineret. Foarte concret, sunt destul de dezamăgită de faptul că nu continuăm în ritmul pe care ni l-am dorit. Și aș dori să vă spun că trebuie să accelerăm procesul legislativ. Deocamdată, progresele s-au au stagnat pentru că n-am găsit un consens în ceea ce privește guvernanța. Nu vreau să spun că nu există continuitate. Din contră, aproape că ne apropiem de uh, final. Însă, sigur, ce rămâne este bugetul, dar asta este altă problemă, însă mai rămâne partea aceasta de regulamente de guvernanță. E foarte important aici echilibrul uh, între competențele Parlamentului și Consiliului. Sigur că respectăm prerogativele Consiliului și am dori și noi să participăm și să partajăm competențe legate de controlul și de influențarea deciziilor politice. Așa că, în numele colegilor raportori și coraportori, să accelerați lucrările acestea și să facem astfel încât să găsim la un să găsim un consens și un echilibru. Cred că trebuie să existe o împărțire a competențelor între cele două instituții. Bugetul este un subiect asupra căruia nu am ajuns la consens. Aveți parte de sprijinul nostru, de plin. Pentru noi este de neacceptat uh, proiectul uh, președintelui uh, Consiliului European, Charles Michel, de reducere a bugetelor, uh, a bugetului propus de comisie și susținut de Parlament. Pentru informarea dumneavoastră, astăzi am uh, cerut într-o scrisoare primului nostru ministru să refuze proiectul președintelui Consiliului European. Aveți așadar sprijinul nostru și am o întrebare cu privire la proiectele noi pe care le-ați menționat. Colegul nostru Mila Monti este aici de față. Vă rugăm să vă încadrați în timp. Avem doar două-trei minute pentru fiecare intervenție. Vă rugăm să vă încheiați întrebarea și să vă limitați puțin intervenția. Vreau să închei avem aici uh, pe președintele intergrupului pentru patrimoniu cultural, colegul Milamon. Pentru noi ar fi foarte interesant să știm mai multe cu privire la proiectul uh, legat de patrimoniul cultural în acțiune. Se va referi pentru reconstrucție, pentru monumente, de exemplu. Ar fi bine să mai precizați. Oricum, eu sunt foarte bucuroasă de această cooperare. Mulțumesc! Da. Vă mulțumesc mult. În primul rând, referitor la întrebarea buget, privind bugetul, o să mai spun o dată, pentru că săptămâna trecută m-am întâlnit cu primul ministru austriac. Toți primii miniștri, toți miniștri de finanțe știu foarte bine cum stau lucrurile. Le-am vorbit mereu despre buget, despre Erasmus Plus și Orizont Europa. Trebuie să insistăm așadar avem și noi uh, oportunitatea aceasta, însă trebuie să fim fermi, așa cum ați făcut și dumneavoastră. În ceea ce privește guvernanța, știți că am încercat să găsesc uh, o soluție. Problema este că cele trei chestiuni care ne interesează um, Erasmus Plus, Europa Creativă și Corpul de Solidaritate sunt considerate ca pachet împreună cu alte nouă proiecte. Vorbim așadar de o chestiune orizontală cu 12 aspecte și în interiorul comisiei pentru acesta nu, se, uh, nu s-a ajuns la nevoia de a merge pe o soluție tehnică acceptabilă. Avem și noi comitologia, știm cu toții care sunt uh, prerogativele fiecăruia și cred că trebuie pur și simplu să continuăm să lucrăm împreună pentru a găsi o soluție. Știu că există așteptări să vină propunerea cu o propunere tehnică. Vă spun că o să discut în continuare cu colegii ca să găsim o cale de ieșire, pentru că aveți dreptate până la urmă. Dacă nu facem, atunci uh, o să ne expunem um, riscului enorm ca la 1 ianuarie 2021 să spunem niște lucruri foarte nefavorabile, lucruri care nu uh, se face, nu merită deloc. Deci, încă o dată, puteți să contați pe mine aici, este un subiect care pentru mine este foarte important, însă, încă o dată, avem și noi comitologie și niște reguli stricte. Cred că se poate să găsim un uh, compromis, trebuie să continuăm și în aceeași linie aș dori să reamintesc că am făcut um, efortul pe lângă președinția finlandeză să arătăm că se poate avansa pe un subiect um, tehnic. Știm care este um, poziția. Discovery EU a fost scos din uh, cutia de negocieri. Știu, înțeleg foarte bine poziția Parlamentului, pentru că așa aceasta se referă la buget. Eventual putem să rezumăm într-o frază. Nu trebuie să uh, rupem legăturile, trebuie să lăsăm loc de bună ziua ca să găsim o cale de ieșire. În ceea ce privește patrimoniul cultural în acțiune, e un proiect care a început abia acum, în, în ianuarie 2020 și, cum spuneam, a trebuit să uh, sprijinim această învățare interpares pentru autoritățile locale și regionale. Aici, accentul cade pe principiile de calitate. Vrem să vedem cum să îmbunătățim guvernanța participativă pentru patrimoniul cultural. Ce se prevede acum pentru acest proiect ar fi să existe cel puțin 12 vizite de învățare interpares, pares, în uh, orașe și regiuni uh, selecționate din Europa vă pot da lista ca să vedeți dumneavoastră. Ideea este să avem peste 20 de participanți pe fiecare vizită. Vorbim aici despre factori de decizie, dar nu numai, specialiști din regiuni, specialiști în politici rurale, astfel încât să se întâmple un lucru legat de obiectivul uh, proiectului, să avem o listă cu 30 de bune practici care după aceea să poată fi um, răspândite în orașele și regiunile europene. Tocmai a început, așa cum am spus, și mă angajez să vă dau um, lista locurilor care urmează să fie vizitate și cred că deja pentru mine să avem aceste 30 de bune practici ar fi foarte bine pentru că în felul acesta creăm niște legături destul de mari cu Orizont Europa și uh, posibilitățile pe care le ofertă. Deci asta este situația cu, cu proiectul care tocmai a început. Vielen Dank. Uh. Vă mulțumesc, Petra Cama Evert. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna comisară și pentru gama bogată a subiectelor pe care ați acoperit-o în această dimineață și o să încep cu, cu... o să mă refer la două subiecte și o să mă refer în primul rând la um, zona de învățământ 2020. Am pierdut deja foarte mult timp de la summitul de la Göteborg, din urmă cu 2 ani și jumătate și cred că a venit într-adevăr momentul să demarăm uh, măsuri concrete, pentru că 2025 bate la ușă și săptămâna trecută am citit o comunicare o Europa puternică, socială, pentru o tranziție echitabilă și să, acolo sunt uh, referite, se face referire la problemele existente uh, și nu toți tinerii de 15 ani au, știu să citească și au uh, probleme cu matematica, de exemplu. Însă, să tragem concluzia că ca tinerii trebuie să încheie cel puțin uh, liceul, deci să aibă un bacalaureat, mi se pare o concluzie greșită. Eu cred că să, trebuie să Um, încetăm cu ideea că doar dacă ai bacalaureatul te poți uh, descurca în această lume. Avem o lipsă de forță de muncă tocmai în domenii care nu sunt academice, în domenii în care uh, nu ai nevoie de bacalaureat și nu toată lumea are nevoie de o diplomă de bacalaureat. Ar trebui să întărim mai mult uh, posibilitățile de învățământ de școli profesionale și ar trebui să punem capăt uh, unor asemenea afirmații din uh, uh, studii, din documente publicate de Comisia Europeană, pentru că nu putem să sugerăm că doar cei care au o diplomă de bacalaureat sunt, ar fi buni. Nu putem să mergem înainte astfel. Și o altă chestiune, și vă lansez aici un apel urgent. Avem nevoie de un plan uh, de urgență pentru programele de la 1 ianuarie 2020, uh, pentru că indiferent de cum vor evolua negocierile bugetare, știm de pe acum că Parlamentul nu va putea aproba definitiv aceste programe decât în noiembrie. Deci până, până atunci Comisia nu poate să facă nimic și nu ne lăsăm nu acceptăm să se dea vina pe noi uh, din partea Comisiei și din partea Consiliului. Noi ne-am făcut temele de acasă, așteptăm acum propuneri din partea Comisiei și știu că dumneavoastră depuneți eforturi în acest sens, însă vă transmit acest mesaj cu toate acestea. Așteptăm propuneri din partea Comisiei. Avem în fața noastră o propunere total inacceptabilă din partea Consiliului vis-a-vis -vis de Uh, vis-a-vis -vis de cadrul financiar multianual și nu suntem dispuși să acceptăm noi, să fim noi singurii care să uh, ne asumăm această vină pentru faptul că programele nu vor demara în ianuarie și avem nevoie de un plan de urgență pentru a evita uh, situația din urmă cu șapte ani, când din nou am avut întârzieri uh, imense datorită faptului că lucrurile s-au împodmolit uh, în Consiliu când vine vorba de cadrul financiar multianual. Deci nu este vina Parlamentului European și dacă e ca cineva să aibă o vină, sunt celelalte instituții. Mulțumesc! Merci. Merci beaucoup. Non, non, non. Uh, merci beaucoup, Madame Camerevert. Uh... Mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Vert. Este un mesaj pe care deja l-am auzit și vă mulțumesc. Fără Consiliul de mâine ar fi fost uh, Știm acum care sunt aceste propuneri, această propunere este inacceptabilă, vom continua să lucrăm pentru ceea ce e important pentru noi Însă nu trebuie să creăm o panică acolo unde există o marjă de manevră. Suntem în contact uh, permanent cu miniștrii, cu prim-miniștrii. Nu pierdem din vedere aceste aspecte. Voi păstra legătura cu echipa pentru a ieși cu un mesaj uh, în această săptămână. Pe formarea profesională este un subiect care mi este foarte apropiat și vreau ca în următorii 5 ani să lucrăm mai mult pe acest aspect. Aș dori să vă dau patru inițiative pe care nu le pierd din vedere, care au uh, formarea profesională în centru. 25 martie uh, cu comisarul Schmidt, Mm, insist foarte mult să nu se piardă din vedere acest aspect. În al doilea rând, în cadrul Erasmus Plus este un, o susținere pentru acest program. Aș dori să crească susținerea pentru că avem uh, nevoie de acești, acești tineri. În timpul anului aș dori să lansez o inițiativă care să uh, în înființeze un cadru european pentru calificări, microcalificări. Este foarte dificil să-i motivăm pe tineri să le spunem că învățarea de-a lungul vieții este noua uh, cultura educației. Dacă aceste experiențe nu sunt recunoscute, um, în așa fel încât perspectiva lor profesională și personală să se îmbunătățească. Din acest motiv am cerut înființarea unui grup de experți care va fi înființat până la sfârșitul lunii februarie. Prima întâlnire este prevăzută la jumătatea lunii martie. Le voi, vor acorda, voi acorda 8 săptămâni pentru a, a produce un raport. Știm că este un model care există, un alt model aplicat de alte state cu succes și uh, un cadru european pentru uh, microcalificări. Trebuie așadar să ne gândim la aceste noi forme, ceea ce mă aduce la planul de educație digitală, planul de acțiune pentru educația digitală. Vrem să existe mai multe asemenea cursuri online care să dea accesul persoanelor care nu, să nu trebuiască să se deplaseze pentru a ajunge la care este recunoașterea, care sunt standardele. Și în Erasmus Plus am insistat ca uh, profesorii să aibă competențe digitale. Dacă cursurile online nu sunt recunoscute, va fi foarte dificil. Discutând cu profesorii, se vede foarte bine că nici ei nu sunt uh, Uh, foarte motivați să facă asemenea cursuri pentru că nu uh, văd consecințele și recunoașterea asupra propriei cariere și salariilor lor. Sunt câteva lucruri concrete uh, în legătură cu care vă voi ține la curent. Mulțumesc, Laurence Ferrand. Mulțumesc, doamna comisar suntem destul de agitați în contextul discuțiilor legate de buget în momentul actual. Câteva întrebări. Am, ne-am luptat pentru a adăuga cultura și educația într-un portofoliu dumneavoastră, iar acum vedem că aceste două aspecte sunt uh, sacrificate uh, am purtat o, de, o bătălie la nivel simbolic și la nivelul politicilor trebuie de asemenea să susținem. Trebuie să vă ajutăm pe dumneavoastră și dumneavoastră să ne ajutați pe noi cum putem să acționăm concret. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră pe o agendă foarte ambițioasă pe care ați prezentat-o. Există o anumită decuplare pentru că nu putem să avem ambiții foarte puternice și după aceea să spunem că nu putem să alocăm fonduri. De unde și frustrarea noastră din acest moment? Ați vorbit despre spațiul european al educației. Nu putem veni cu uh, proiecte majore cum ar fi Pactul Ecologic European uh, și Europa Digitală fără un buget corespunzător. Întotdeauna ajungem la problema bugetului. Ce e dificil astăzi și am descoperit uh, în, prin discuțiile acestea ușor tehnice, uh, faptul că totul se uh, decupează și se taie în bucăți. Pe de o parte Erasmus Plus, pe de altă parte programele de cercetare. Putem să ne imaginăm ca universitățile europene să fie uh, incluse în programul Orizont 2020 pentru că asistăm la anumite blocaje în legătură cu aceste proiecte pentru că e, și chiar cu o triplare a Erasmus Plus, pe care sper să o obținem cu, dif- cu dificultăți, dar de ce nu, va fi suficient oare? Uh, vom putea să schimbăm uh, calea pentru învățământul vocațional. În al treilea rând, uh, ne luptăm de mult timp aici în legătură cu crearea unui spațiu european al uh, uceniciei. Mm, deocam până acum nu am, avem un consens în, acest, în această direcție. Cum puteți să includeți acest subiect în agenda dumneavoastră? Un alt punct foarte interesant pe, pe care l-ați menționat uh, garanția pentru educația de bază. Trebuie să facem să progreseze învățământul de bază, să scriem să, aceste aptitudini de citit, numărat, scris. Un o inițiativă care a demarat cu crearea observatorului pentru da, Casei Istoriei Europene, Observatorului European, uh, am discutat și manualele școlare din Polonia săptămâna trecută. Sunt aspecte importante care țin de identitatea europeană. Chestiunea învățământului de bază este uh, extrem de importantă. Pentru a încheia, mâine Vom avea o întâlnire foarte importantă cu miniștrii de educa- educație cu care vă veți întâlni. Noi ne vom întâlni în mod uh, individual pe doamna ministra educației, care i-am scris deja împreună cu mulți alții, după cum ne-ați recomandat. Vom uh, transmite mai departe mesajul, însă am dorit să știm care sunt intențiile dumneavoastră cu această ocazie. Vă mulțumesc! pe doamna Faram pentru întrebările dumneavoastră. Mă bucur că ați ridicat aspect, chestiunea universităților europene. Pentru că aici putem să uh, lucrăm foarte bine. Aceste inițiative ale universităților europene au fost puse în aplicare de către Direcția Generală EAC. Este foarte important să integrăm cercetarea și inovarea de la bun început pentru a arăta că cetățenii pot să uh, capete experiență. Însă până acum, cei 5 milioane de euro au fost uh, alocate doar de către Direcția Generală EAC. În urmă cu două săptămâni am luat uh, decizia de a integra cercetarea și inovarea în aceste alianțe încă discutăm în legătură cu, aceste trans, cu acest transfer de fonduri, însă la Comisia Regii ă, transferul de fonduri către Orizont Europa a fost eliminată, însă cu coordonatorii încercăm să găsim o soluție legală. Am cerut echipei mele ca noi să dăm exemplul cum poate să fie făcut un asemenea transfer ă, și am cerut ă, un transfer de fonduri de la Orizont Europa către alianțe. Deci uh, se vor transfera 2 milioane de euro de la Orizont 2020 pentru fiecare alianță pentru a crea această dimensiune de cercetare și inovare. Rămâne după aceea să vedem care va fi monitorizarea pentru că se, vor munce, se lucrează pe curriculum și sper că va trebui la un moment dat să vedem cum se va utiliza această finanțare pentru a face să avanseze strategia noastră de cunoaștere pe termen lung. În ceea ce privește ucenicia și cursus, trebuie să mm, examinăm aceste programe, rămâne de văzut cine va elabora programele acestea și în partea acest, și în partea programului european pentru microcalificări. Trebuie să încurajăm pe tineri pentru ca aceste experiențe să fie recunoscute. Predarea istoriei, observatorul istoriei europene. Nu m-am întâlnit încă cu, cu ei. În luna martie voi fi în Casa Europei și voi aborda această, această chestiune. Știți că avem materiale care sunt difuzate în întreaga Uniune, dar este, sunt în legătură cu Uniunea Europeană și merită să facem eforturi pentru a vedea până unde putem să ajungem. Aici, din nou, este, educația este competența statului, statelor membre și poate va trebui să găsim o cale, poate ar fi uh, subiectul unui mic dejun informal uh, pentru a vedea care ar putea să fie primele reacții. Nu știu dacă există un consens între statele membre, nu am avut ocazia să discut cu toate statele membre în legătură cu aceste aspecte. Mâine avem Consiliul cu Ministrii faptul că dumneavoastră sunteți în contact cu miniștrii de resort uh, este extrem de pozitiv și are consecințe pentru că miniștrii mă sună și îmi spună că aceste mesaje, acest mesaj este foarte important și uh, mă bucur că acest mesaj este transmis. Mâine vom discuta la conversațiile bilaterale legate de buget, însă nu mă pot plânge de Ministrii Educației și Cercetării, toți aceștia susțin. Problemele vin cu cei care sunt cei care iau deciziile. Subiectul nostru principal este subiectul mm, circulației uh, inteligențelor, un subiect care preocupă președința croată. Un alt subiect pe care uh, îl vom adopta este uh, Uh, pactul ecologic și importanța educației și cum putem să. Pentru că în comunicarea cu privire la pactul ecologic există uh, mai multe mențiuni ale importanței educației. De aceea salut această primă conversație și uh, sunt nerăbdătoare să aflu care sunt părerile lor în legătură cu ce putem face la nivel european. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Anderson? Este ultima coordonatoare. Mai sunt și alți trei colegi pe lista de vorbitori, însă mai avem uh, doar 10 minute și trebuie să închidem lista vorbitorilor pentru că nu vom mai avea interpretarea. Dar vă rog să nu vă depășiți uh, un, um, uh, un minut pentru întrebări. Doamna Anderson și apoi restul colegilor doar un minut vor avea la dispoziție. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați venit, doamna comisar, vă mulțumesc pentru uh, prezentarea diferitelor puncte. Aș dori să mă refer la spațiul um, um, dedicat educației 2025 și nu pot să, decât să fiu de acord cu colega mea, Camera Verde în uh, Germania, în ultimii, ultimele decenii, am văzut că accentul pus pe diploma de bacalaureat a dus la problemele pe care le cunoaștem prea bine, lipsa de forță de muncă specializată, de exemplu, și în plus um, am exercitat prea multe presiuni uh, asupra copiilor, asupra elevilor. Um, diploma de faptul că s-a insistat atât de mult pe necesitatea de a obține de a obține o diplomă de bacalaurat a dus la uh, foarte multe situații uh, de probleme psihologice grave pentru, pentru copii. Există meserii foarte, uh, foarte bănoase și foarte importante. Din păcate, acum oamenii se rușinează să mai fie considerați a fi niște meseriași, niște meșteri și în acest context. Se tot spune că principiul subsidiarității trebuie să fie respectat. Și aș dori să știu din partea dumneavoastră, în mod concret, în uh, funcția dumneavoastră de comisar, vă veți asigura că uh, are loc o o legătură, o adevărată rețea între universitățile europene. Este foarte bine să există mobilitate, însă nu cred că uh, putem permite o Uh, intervenție din exterior în uh, programele naționale școlare. Um, cred că acest lucru ține de prerogativele statelor membre și aș dori să am o declarație concretă din partea dumneavoastră în acest sens. Și în uh, concluzie aș dori să mă refer la un interviu din 29 noiembrie 2019 mm, pentru Deutsche Welle Ați spus că veți pune accent mai mult pe competențele uh, din, uh, din media, pentru că acesta, acestea ar fi extrem de importante pentru a uh, face față informațiilor false. Într-un document al Comisiei Europene se spune că statele din zona euro în anul 2016 au, eco- au economisit 15 miliarde de euro datorită ratei rata de dobândă uh, redusă uh, stabilită de Banca Centrală Europeană. Uh, și se celebrează acest lucru, însă ce nu se am, amintește în acest context este că în ultimii ani Germania a economisit 368 de miliarde de euro, însă în același timp um, consumatorii, uh, oamenii de rând au pierdut 358 de miliarde de euro și aș doream să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această prezentare. Se spune că statele au făcut economii, însă nu se spune nimic despre faptul că uh, oamenii au pierdut bani din buzunar ca urmare a, a acestei politici a dobânzilor, a reduse uh, impuse de Banca Centrală Europeană. Mulțumesc. De fairness halber, weil alle... Doamna președintă, toți coordonatorii au primit un răspuns direct și acum o să rog pe doamna comisar, uh, comisar să vă oferă un, răspo- un răspuns rapid, după care o să luăm împreună celelalte cinci uh, întrebări. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Mulțumesc în legătură cu formarea profesională, deja am răspuns în parte. Aș adăuga două aspecte. Primul, noi eh, lucrăm cu comisarul Thierry Breton, care va avea o nouă strategie industrială eh, în legătură cu aptitudinile industriale, insist și în legătură cu aptitudinile blueprint, deci să adăugăm sectoare în ultimii ani două subiecte pe care le am în vedere. În schimb, de fiecare dată vreau să se vegheze, să existe o anumită competență digitală pentru a putea avea aceste dispozitive integrate. Este de asemenea vorba și de cunoașterea pe care, care nu trebuie să fie pierdută și care trebuie să fie integrată în aspectul digital care devine foarte omniprezent punem accentul pe IMM-uri pentru că acestea se găsesc în dificultăți speciale. În ceea ce privește programele de formare, aș dori să vă aduc aminte că în cadrul proiectelor pilot ale universităților europene, ei au uh, ales să se angajeze, ei au solicitat uh, aceste subiecte, peste trei ani ne vor spune, iată obstacolele Iată și ceea ce este important este să nu reluăm erorile din trecut. Nu avem nevoie acum din nou să avem proiecte între 5, 6, 7, 8 state. Trebuie să ne gândim la cartea electronică de student, accesul la întreprinderi și posibilitatea de a primi o cunoaștere în timpul uh, învățării se poate găsi un loc de, de muncă deja. Așadar, să vedem cum vor trebui să fie și să funcționeze universitățile viitorului. Aceste aspecte sunt complexe și avem nevoie să avansăm inclusiv în legătură cu statutul acestor universități, în legătură cu diplomele europene. Pentru mine este foarte important ca aceste idei să vină din partea noastră în ceea ce privește alfabetizarea în ceea ce privește presa, media literacy. Eu cred că lupta împotriva dezinformării trece prin răsp- răspunderile platformele, prin cei care verifică faptele. Uh, însă, de asemenea, educația și gândirea critică uh, poate să îi ajute pe copii să uh, își dea seama. Pentru mine există două linii roșii, libertatea de exprimare și dreptul de acces la informare. Nu putem trebuie să echipăm pe tineri ca, ca aceștia să poată să aleagă liber. Mă bucură lupta împotriva dezinformării în cadrul tinerilor și voi continua în cadrul planului de acțiune pentru educația digitală să uh, avem inițiative. inițiativă Internet mai sigur pentru Uniunea Europeană a inclus peste un milion de cetățeni europeni. Pentru mine este foarte important ca acești tineri să uh, primească instrumente pentru a putea alege. M-aș bucura foarte mult dacă inițiativa pe care am lansat-o, lansat-o anul trecut în legătură cu săptămâna alfabetizării presei să continue. Ne-a arătat că acest subiect interesează și eu sunt uh, în discuții cu domnul comisar Breton ca această inițiativă să poată să continue și să avem uh, tineri angajați pe acest subiect peste tot în Europa. Vă mulțumesc. Aș dori să vă rog să vă limitați la un minut. Domnul Ademo, domnul Svăr, Garcia de Blanca, domnul Nina și doamna Sicorel. Un minut și voi fi foarte strictă cu timpul. <coughs> Vă mulțumesc, doamna comisar. La începutul prezentării dumneavoastră ați spus că Uniunea Europeană are ambiții, ambiții importante. Aceste, pentru aceste ambiții este nevoie de resurse financiare și umane. Aici vine sistemul educațional. După masă, la reuniunea noastră, vom uh, discuta utilizarea inteligenței artificiale în educație. Aș dori să vă întreb câteva, uh, să vă pun câteva, câteva întrebări. Fără îndoială, inteligența artificială va fi foarte benefică pentru sistemul de educație, însă există și riscuri legate de aceste aspecte. Profesorii ar putea să-și piardă locurile de muncă, uh, profesorii trebuie să se pregătească pentru a pregăti calea pentru profesiile viitorului. Există și o primejdie de a se crea o diferențiere între regiunile mari și cele mai mici. Domnul Sver. Ce? Foarte pe scurt, doamnă comisar, o să mă o să reacționez uh, la o declarație a dumneavoastră. Noua propunere privind uh, noua structură de guvernanță a, a programului nu înseamnă că noi ne dorim să distrugem relațiile interinstituționale, ci să normalizăm uh, caracterul acestor relații inter, interinstituționale. Comisia Europeană nu este un, uh, un guvern european, ci este ramura executivă a celor doi uh, colegiuitori europeni unii membri ai comisiei, nu dumneavoastră personal, însă nu se comportă ca atare. Sí, muchas gracias. En cuanto... Vă mulțumesc. În ceea ce privește garanția pentru educație, care mi se pare foarte oportună, aceasta este în acordul de Gothenburg în legătură cu garanția pentru copii, uh, alimentația, sănătatea, Eh, și celelalte drepturi care sunt menționate acolo. Mm, plus, acest acord a fost susținut de grupul meu. În ceea ce privește informatizarea digitală, nu trebuie să încetăm să construim aptitudinile digitale. Trebuie să avem o abordare mult mai centralizată, mai holistică care să țină cont de schimbarea cu care ne vom confrunta în vi- viitor în legătură cu digitalizarea. Aceste puncte mi se pare extrem de importante. Vă mulțumesc. Klaus Nina vă rog. Uh, thank you very much for coming by, Commissioner. Um, you are... Vă mulțumesc, doamnă comisar. Sunteți și, sunteți și comisar pentru cultură. Um, 80% din aplicațiile Uh, din solicitările pentru cultura creativă nu pot să fie alocate pentru că din lipsă de fonduri. Și se, ar trebui să se țină cont și de aplica- solicitările deja depuse. Ni se spune că nu are rost să se repete solicitarea pentru că deja nu există fonduri. Propunerea domnului lui Michel este cu 6,9% mai puțin. Cum veți putea să determinați statele membre să crească acest buget și nu să-l reducă, după cum am încercat și noi la Comisie și la Parlament? Doamna Sicure. Oui, bonjour, c'est tout. Bună ziua! Este și pentru mine prima reuniune de lucru, așa că sunt uh, și eu un asentiment dumneavoastră. În contextul acesta vreau să exprim și o frustrare pe care o aveți și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru sprijin. Erasmus nu poate să fie un subiect de campanie pe care, de îndată ce ne-am ocupat funcțiile, îl și dăm la o parte. Și nu putem nici să acceptăm ca Erasmus Plus și ambițiile noastre care își propuneau extinderea către uh, segmente demografice care sunt lăsate în urmă de mondializare și să nu reușim nimic, mai ales în uh, lumina pericolului democratic cu care ne confruntăm. Vreau să iau cuvântul ca să-mi exprim sprijinul, să mulțumesc și dumneavoastră pentru poziție și ce părere aveți despre planul de acțiune cu privire la fake news și o idee generală. Ce părere aveți despre ideea ca toate Uh, ca atunci când vorbim în educație să nu mai vorbim despre costuri, ci despre investiții. Vă mulțumesc. Am depășit cele 5 minute pe care ni le-au uh, uh, dat uh, interpreții și nu știu, mă uit în jur dacă mai putem da dacă mai avem interpretare și pentru răspunsul doamnei comisar sau continuăm în engleză. Mulțumesc de pe acum și interpreților și vă mulțumesc pentru mesajele foarte clare pe care le-ați exprimat. Am tot spus, o investițiile în educație, cercetare, cultură nu reprezintă doar sume de bani, reprezintă investiții în prezentul și viitorul nostru. Din păcate, așa cum am spus-o, și aici ne încadrăm în declarațiile publice ale altora. Dar ce vrem cu toții să vedem sunt acțiuni și fapte. Revin la digital. Abordarea holistică trebuie să se păstreze. Nu e vorba doar de competențe, ci și de infrastructură. O să vedeți acest lucru, de exemplu, la planul de acțiune privind educația digitală. Aș dori să insistăm în continuare pe nevoia de a um, dota școlile cu acces la internet de bandă largă, pentru că vorbim despre schimburi virtuale în cadrul Erasmus Plus, despre cursuri online um, um în masă, dar pentru acesta e nevoie de acces la internet. Trebuie așadar să ne asigurăm că ne încadrăm în toate aceste lucruri. În cadrul uh, Pactului Verde se vor um, acorda Um, fonduri pentru dotarea cu infrastructuri a școlilor și puteți să vă bazați pe mine că voi interveni aici. Am fost acolo când s-a elaborat CF2 și am spus că se va um, aplica doar pentru infrastructurile digitale. Chiar țin foarte mult la acest subiect și nu o să um, îmi relaxez eforturile. E vorba de competențe care trebuie acordate nu doar tinerilor, ci și cadrelor didactice, pentru că acestea pot să inspire pe tineri și să facă eforturi sporite. În ceea ce privește inteligența artificială, voi fi foarte clară, nu trebuie niciodată să permitem ca inteligența artificială să înlocuiască altceva. Uh, ființa umană să rămână în continuare cea care deține controlul și mă bucur că ne dăm seama de riscuri, mai ales uh, în Carta Albă care se publică astăzi. Uh, în aceasta se spune clar că abordarea europeană nu este cea a Statelor Unite, nici cea a Chinei pentru că în uh, mijlocul abordării noastre privind uh, inteligența artificială noi punem valorile și principiile noastre etice. Da, sunt și riscuri. Riscul de discriminare, de uh, a reproduce niște atitudini părtinitoare și de mm, riscuri legate de recunoașterea facială. Pentru că dacă ne referim la anumite exemple existente în China, problemele legate de aceasta pot să meargă foarte departe. Așa că ce e important este ca inteligența artificială să fie să vină în întâmpinarea unor cerințe clare cu privire la securitate, principii, drepturile fundamentale și apoi, pe de altă parte, să vedem cum ne poate ajuta inteligența artificială. Ne poate fi de folos uh, pentru a personaliza mai bine parcursurile școlare, de exemplu. Dacă um, culegem o serie de date, putem să vedem cu mai mare ușurință că într-o uh, clasă de 30 de elevi, unii se descurcă mai repede, mai bine, alții au nevoie să uh, li se adapteze ritmul și asta putem să facem la educația. De asemenea, am vorbit despre uh, clivajul uh, urban-rural. Trebuie să fim foarte atenți să nu pierdem din vedere nici acest aspect. Și două uh, Uh, ultime aspecte cu privire la Europa creativă. Eu tot spun uh, peste tot pe unde mă duc. Trebuie să fim foarte conștienți că în anumite state participarea este foarte limitată pentru că pur și simplu nu există un mecanism uh, național de cofinanțare cei care nu au așa ceva o să aibă și atrag atenția de asemenea asupra participării statelor terțe. Există acum dispoziții noi pentru programul media. Am spus că trebuie să se respecte dispozițiile noi din uh, directiva uh, audioviz- privind audiovizualul, partea de SMA. Nu mai e o, un mecanism automat de participare, însă pe de altă parte, sunt atentă să extindem accesul. Um, dar, sigur, um, n-am mai făcut schimbări din septembrie la poziția aceasta. Nu o să mă bazez doar pe Europa Creativă, aș dori să mă pot baza și pe uh, toată partea de um, EIT, acest subiect, uh, acest uh, proiect a trebuit să beneficieze de, de 3 miliarde de euro. Ă, dacă comparați cu are Europa Creativă, o să vedeți. Și în plus, la Orizont Europa o să avem un cluster care va fi ă, bazat pe cultură și pe industrie creatoare. Deci trebuie ă, să vedem că proiectele care n-au obținut finanțare prin Creative Europe pentru că sunt alte cerințe, să vedem cum ar putea să aibă parte de un acces mai direct. Și în sfârșit, în ceea ce privește planul acesta de acțiune privind fake news, lucrăm la acesta. Comisara Iurova este data aceasta responsabilă de proiect. Eu mă ocup de partea de combatere uh, a dezinformării prin educație și um, uh, tineret um, și partea de alfabetizare media. Vă dați seama așadar ce componentă mare de lucru va fi pe umerii mei pentru că pentru prima oară suntem noi cei care dispunem și de mijloace. M-am bătut pentru ca în cadrul uh, părții um, transsectoriale din Europa Creativă să avem un element. Mulțumesc, uh, spune doamna președinte, tuturor interpreților. Am depășit cu 11 minute programul lor. And we could continue for the rest of the answer in English now. Thank you.